Gut, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Doamnelor și domnilor, dragi colege, dragi colegi, e 25 minute, cred că se impune să începem. Aș dori să-i salut călduros pe toți cei prezenți la audierea noastră dedicată Zilei Comerțului în Parlamentul European. Doamnelor și domnilor, este prima dată când uh, organizăm un astfel de eveniment, contextul concret fiind acela că în Comisia pentru Comerț Internațional tratăm problema legitimității politicilor uh, comerciale și a concepției acestora în urma unei comunicări a comisiei intitulată Comerț pentru toți, Trade for All. Abordarea de la care pornim în organizarea acestei audieri este de a evalua unde ne aflăm în momentul de față, cum anume poate fi inclusă sau a fost inclusă această nouă politică comercială în activitatea curentă și ce perspective există pentru viitor. Și acest lucru în contextul în care există perspective foarte diferite și divergente asupra politicilor comerciale. Avem o perspectivă care se bazează pe o abordare bazată pe valori în politica comercială și lângă mine șede raportorul uh, pe dosarul mineralelor din zonele de conflict, care s-a implicat cu succes în soluționarea acestui dosar. Pe de altă parte, însă este greu de înțeles faptul că forțe populiste din Regatul Unit, de pildă, pledează și argumentează împotriva politicilor comerciale și pentru Brexit, iar în Statele Unite a devenit președinte o persoană cu o politică explicit uh, protecționistă, cel puțin acestea au fost formulările din campania electorală. Iar în multe din capitalele noastre, oamenii au ieșit uh, pe stradă de teamă împotriva politicilor comerciale. De aceea, politica comercială în ziua de astăzi nu mai este ceva de la sine înțeles. Sigur că uh, este acceptată uh, politica comercială ca un mod de viață, însă se confruntă mereu cu provocări. Iar în contextul evoluției globalizării din ultima vreme trebuie privite toate aceste lucruri. De, din 1980 până astăzi, uh, produsul uh, intern brut uh, global a crescut cu 150%, volumul tranzacțiilor comerciale cu 900%, iar volumul investițiilor directe a crescut cu 2500%. Deci, iată o extindere de anvergură a economiei globalizate, dar s-a modificat și modul în care comercializăm uh, lucrurile. Înainte se vindeau bunuri, dar uh, astăzi întregul lanț de, de comercializare este globalizat. Pentru că 70% dintre tranzacții se referă la materii prime și produse intermediare și doar 30% la mărfuri uh, <clears throat> propriu-zise. Și Europa depinde foarte mult de aceste schimburi comerciale depindem de importuri și pentru exporturile noastre. 40% din uh, exporturile noastre se bazează pe importuri, deci iată o mare interconectare și dacă ținem cont de aceste realități, este clar că în politica comercială trebuie să negociem nu doar taxe vamale, ci și standarde, standarde de protecție uh, a mediului, de standarde sociale, um, aspecte care țin de producția durabilă. Și am văzut atunci când am adoptat și obiectivele de dezvoltare durabilă anul trecut. Toate aceste aspecte trebuie incluse într-o politică comercială globală și acest lucru este decisiv pentru că senzația că unor oameni cum că totul se desfășoară fără control uh, este periculoasă și nu-i putem contrapune nimic și de aceea este important să creăm reguli și standarde pentru o lume globalizată. Și se pune automat și întrebarea competențelor. Și și în acest sens va trebui să mai reflectăm în urma tratatului de la Lisabona ne revine competența exclusivă a Uniunii pe politicile comerciale împreună cu Consiliu și acum anumite interese doresc să renaționalizeze această politică comercială, ceea ce ar duce la o fragmentare a politicii comerciale și ar submina proiectul de integrare al Uniunii Europene. Și, și aceste aspecte trebuie să intre în balanță, trebuie reflectate pentru a vedea cum anume pot fi modificate și accelerate anumite proceduri, astfel încât Uniunea Europeană să fie capabilă să acționeze pentru, pentru Parlament, un alt aspect important este și controlul democratic. <clears throat> Și tocmai atunci când vorbim de standarde și standarde sociale, ecologice, este important să avem o dezbatere amplă și, și aici um, trebuie să ne gândim în acest context și la răspunderea guvernelor naționale. Pentru că la acordurile comerciale participă și guvernele uh, statelor membre. Mandatele se acordă doar prin uh, <clears throat> acordul statelor membre. Iar acum, în, când este vorba de ratificare, am senzația că uh, responsabili uh, sunt doar Parlamentul și Consiliul și Guvernul Național nu mai au nimic de făcut. Uh, dacă vrem să fim responsabili, atunci și procesele de decizie democratice din statele membre trebuie apărate și Sigur, structurile democratice există, dar ele trebuie într-adevăr și utilizate. De asemenea, trebuie să existe transparența necesară și în acest sens, atât Comisia cât și Parlamentul au făcut multe în ultimii ani pentru îmbunătățirea acestei transparențe. Asta legiuitorii pe de o parte, dar și vis-a-vis -vis de opinia publică. În ansamblu, așadar, ne dorim ca globalizarea să fie modelată în interesul uh, cetățenilor, vrem să stabilim standarde, drepturi și obligații, vrem să facem într-o manieră democratică, nu vrem să punem sub semnul integrării, integritatea europeană, iar totul trebuie să se desfășoare sub semnul transparenței, astfel încât comerțul să fie nu doar liber, ci și echitabil. Acestea sunt temele pe care vrem să le discutăm astăzi, legimitatea spre interior și spre exterior. Și nu vrem să o facem doar aici, în această încăpere, ci și împreună cu cei care poate ne privesc prin web TV sau care ne urmăresc și ne transmit comentarii pe Twitter. Am primit deja unele. Adresa de Twitter este hashtag policyday și toată lumea este invitată să discute cu noi, astfel încât să primim opinii și din afară. Discuția noastră de astăzi am organizat-o în, sau am structurat-o în două teme. Prima se referă la modelarea politicii comerciale globale, iar a doua parte se referă la legitimarea acestor activități ne vom împărți moderarea acestor uh, blocuri de întrebări. Domnul Winkler va prelua prima parte. Vă rog, aveți cuvântul. Um, thank you very Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar, stimați oaspeți, reprezentanți ai unor instituții foarte importante, cu un rol uh, deosebit de important în economia mondială, în comerțul mondial și în uh, sectorul bancar mondial. Vă pot spune că este o onoare pentru mine să vă avem aici pentru prima noastră parte a întâlnirii noastre. Pot să încep cu o mărturisire, poate chiar mai multe. În primul rând, acum un an, când uh, am uh, pus la cale această um, conferință, pentru prima oară, așa cum spunea și domnul președinte și așa cum am discutat și cu doamna comisar Malmström, care la vremea respectivă tocmai uh, prezentase noua strategie a Uniunii Europene în domeniul comerțului în fața Comisiei pentru Comerț um, internațional. Am discutat așadar această idee că ar fi bine să avem o evaluare, un feedback, o reacție, un schimb de opinii după un an de la prezentarea acestei noi strategii comerciale a Uniunii Europene. Dar dacă stăm să comparăm cu ce s-a întâmplat uh, Um, de atunci până acum uh, vedem că multe s-au schimbat de la această prezentare a noii strategii comerciale și încă o mărturisire chiar acum uh, câteva momente înainte de dezbaterea aceasta. Vorbeam cu domnul președinte Lange și ne spunea, cred că pot să fac asta. Uh, Bob Dylan tocmai a recunoscut premiul Nobel și Uh, spunea că times are changing, vremurile se schimbă. Uh, e clar, acest lucru este foarte clar și pentru comerț. Și de dimineața aceasta chiar avem o lume nouă pur și simplu. Distinși noștri invitați uh, sunt comisarul Uniunii Europene pentru Comerț, Cecilia Malmström, apoi directorul general adjunct al OMC, domnul Carl Browner, apoi uh, um, directorul pentru Europa de la FMI, domnul Jeffrey Franks, și domnul Ken Ash, care este director la Direcția pentru Comerț și Agricultură la OCDE. Le mulțumim foarte mult pentru participare și dau direct cuvântul doamnei comisar Malmström pentru prezentarea dumneavoastră. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chairman, honourable uh, panelists, ladies and gentlemen. Vă mulțumesc, uh, doamnelor și domnilor, din prezidiu, doamnelor și domnilor, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult că m-ați invitat la această uh, discuție. Poate chiar e mai oportună decât v-ați gândit atunci când ați trimis invitația pentru a discuta despre comerț, pentru că, sigur, comerțul se află din ce în ce mai mult uh, pe agenda noastră și cred că um, um, și sondajele confirmă că oamenii nu se opun comerțului, înțeleg care este valoarea acestuia, aduc investiții, creștere, locuri de muncă, dar există și mult scepticism în ceea ce privește conținutul acordurilor comerciale. De aceea, cele două tematici pe care le-ați ales astăzi, conturarea politicilor comerciale globale și um, legitimitatea acestei uh, politici, sunt foarte importante. M-am bucurat foarte mult că am reușit să semnăm uh, um, acordul cu Canada duminica trecută, acest CETA, și aștept cu mare interes să lucrăm uh, strâns împreună cu membrii acestei comisii și membrii Parlamentului și putem, sper că putem să sprijinim acest acord cât se poate de repede. Pentru că CETA, acest acord cu Canada, este un exemplu bun, dacă nu excelent, despre modul în care Uniunea Europeană chiar poate să contureze politica comercială globală și atunci globalizarea însăși. Pentru că prima sarcină a politicii comerciale în europene este să le dea ocazia cetățenilor europeni să beneficieze de pe urma economiei globale. Și CETA face tocmai acest lucru, pentru că extinde oportunitățile la oamenii care lucrează în um, fabrici, în, pentru furnizorii de servicii și pentru agricultori. Însă, conturarea globalizării înseamnă și faptul că europenii vor să știe că au influență asupra normelor globale care îi afectează, ceea ce înseamnă că politica comercială trebuie să protejeze și să promoveze valorile pe care le apărăm aici la Uniunea Europeană. Și CETA face și asta. Are dispoziții cu privire la muncă și protecția mediului, care sunt esențiale, sunt cele mai ambițioase din orice, tratat, orice acord comercial încheiat până acum tratează și serviciile publice și lămurește faptul că europenii și canadienii o să hotărască singuri cum vor să-și organizeze sistemele de sănătate, educație sau de apă. Iar îmbunătățirile în protecția investițiilor reprezintă un prim pas către o reformă globală care va proteja interesele publice într-o economie profund integrată, ceea ce le acordă europenilor un glas în lumea întreagă și reprezintă un exemplu despre modul în care putem să folosim politica comercială pentru a concepe viitorul global pe care vrem să-l vedem. Și, de fapt, acesta este și obiectivul strategiei acestea comerciale la care s-a referit domnul Winkler cu amabilitate. Vrem să avem un, un comerț, um, um o politică de, de comerț responsabilă și eficientă, dar mm, încercăm să o punem mm, în practică și prin CETA. De asemenea, aducem noi progrese la nivel de OMC asupra unor chestiuni care contează. Una dintre acestea, unde am avea nevoie de norme globale, este domeniul digital, ca să putem să obținem uh, cât mai mult de pe urma economiei online care este în creștere. Și acest lucru putem să-l facem asigurându-ne în același timp că protejăm valorile europene și de asemenea, promovăm un acord global cu privire la bunurile de mediu, sprijinim lupta împotriva schimbărilor climatice și um, uh, regenerarea um, sistemului energetic. Vrem, avem o, o agendă poate chiar cea mai um, ambițioasă în ceea ce privește acordurile bilaterale și regionale. Pe lângă CETA avem uh, alte acorduri care sperăm să intre în vigoare în curând, inclusiv unul cu Vietnamul, care acum este în curs de traducere. Este o revoluție în domeniul uh, înțelegerii de acest fel, pentru că reprezintă una dintre provocările uh, principale ale economiei de acum, cum să tratăm cu economiile emergente. Și în acest moment încă mai negociem vreo 20 de acorduri și agenda noastră este în creștere. Doar anul acesta, pentru că este cumva o evaluare după primul an, am început uh, negocierile cu Mergosur. am deschis noi negocieri cu Mexic, Indonezia, Tunisia și sperăm să facem același lucru și cu Australia, Noua Zeelandă, Turcia și Chile în curând. La fel ca și CETA, aceste acorduri vor fi eficiente din punct de vedere economic, o să trateze obstacolele în, caza, în fața comerțului, o să deschidă noi posibilități pentru antreprenori și pentru IMM-uri, ne vor oferi mai multe opțiuni consumatorilor de asemenea. Apoi, aceste acorduri se vor baza pe valorile europene, dezvoltare durabilă, norme de înaltă calitate și sisteme sociale. Și la fel ca și CETA, acestea vor fi negociate într-o manieră transparentă uh, în care părțile implicate vor avea un cuvânt de spus. Politica comercială se referă la aceste acorduri, bineînțeles, dar nu se limitează la acestea. Acum uh, stau lângă raportorul, uh, sper, în curând propunerii noastre în ceea ce privește mineralele din zonele de conflict. Este aproape gata și Uh, de asemenea, am venit cu o propunere în ceea ce privește normele antitortură, consolidăm uh, programul GSP Plus, uh, astfel încât să existe acces al consumatorilor um, în țările um, sărace dacă acestea îndeplinesc niște standarde de mediu, de drepturile omului, de protecția consumatorului, așa cum sunt tratate în convențiile internaționale și avem un parteneriat cu zonele CAP pentru a coopera mai mult. Deci avem o agendă comercială care ne apără interesele și promovează și interesele globale. Dar trebuie să recunoaștem că avem probleme de legitimitate. Pentru că toate aspectele acestea pe care le um, rezolvăm pot să aducă um, avantaje cetățenilor dacă au încredere în abordarea noastră și chiar dacă am, ne-am priceput să facem acorduri, trebuie să păstrăm legătura cu, și cu cetățenii, chiar mai mult decât până acum. A fost foarte bine că am semnat CETA, însă a fost uh, un proces lung și complicat. Trebuie să ne gândim la ce înseamnă acest lucru pe termen scurt, mediu și lung în domeniul politicii comerciale, pentru că, într-adevăr, trăim în niște vremuri foarte complexe și, pe de-o parte, uh, comerțul este mai important pentru prosperitatea și pentru economia noastră decât a fost vreodată, cu lanțuri de uh, valoare Um, globale, multe uh, locuri de muncă depind uh, pur și simplu de export, dar și de importuri, sunt milioane în Uniunea Europeană și știm că um, schimburile comerciale chiar funcționează și aceste acorduri. Știm că acestea, de exemplu, cu Corea de Sud au crescut uh, um, schimburile cu 50%, dar trebuie să ne asigurăm și că uh, răspunderi, că înlăturăm temerile legate de aceste acorduri. Pentru că unii se tem uh, de eventuala pierderea unor locuri de muncă din cauza concurenței uh, internaționale și chiar dacă comerțul adesea este găsit zapisfășitor, de multe ori uh, pierderile de locuri de muncă sunt legate mai degrabă de tehnologie și de automatizare. Însă locurile Uh, acestea de muncă sunt cumva victima globalizării. Mai este și percepția că acordurile comerciale ne limitează libertatea de a reglementa și, de fapt, CETA demonstrează că nu așa stau lucrurile. Deci trebuie să ascultăm ce spun oamenii și să adoptăm politici în politicile noastre. Asta vrem să facem în comerț pentru toți, să ne gândim și la nivelul național. Trebuie să ne gândim că parlamentele naționale trebuie să fie și ele implicate. Eu am fost în vizită la 22 dintre parlamentele naționale în anul care a trecut și continuăm să facem același lucru în discuții noastre despre comerț. Desigur, Parlamentul European are un rol esențial. Dumneavoastră reprezentați legătura legătura dintre Bruxelles și uh, circunscripțiile dumneavoastră, puteți să le explicați uh, complexitatea și puteți să duceți asta către uh, alegători. Aveți un rol important de jucat așadar și de asemenea trebuie să ne gândim și la chestiunea asta a guvernelor naționale, care au și ele un rol important de jucat. Multe dintre aceștia, mulți miniștri, multe guverne Uh, sunt foarte active, fac o legătură bună în ceea ce privește acordurile comerciale, dar nu toate. Și trebuie să facă mai multe, pentru că atunci când Comisia a negociat un acord um, comercial um, și apoi îl prezintă guvernelor și Parlamentului European, nu atunci încep discuțiile. De fapt, discuție trebuie să înceapă din momentul în care începem să adoptăm mandatul. Așadar, guvernele naționale au un uh, rol important, o răspundere importantă ca să le dea oamenilor uh, ceea ce le trebuie pentru a înțelege adoptarea acestor uh, tratate. Și aici e vorba de infrastructură, competențe, educație, astfel încât oamenii să poată să se adapteze la schimbările acestea foarte rapide din economia de astăzi. Vedem așadar schimbări importante în politica comercială, poate peste câteva luni o să vedem mm. altele și mai însemnate, însă putem, dacă suntem hotărâți, dacă suntem flexibili și deschiși uh, și avem o abordare inclusivă, să uh, ajungem la niște rezultate foarte importante și să sperăm că vom obține și o încredere mai mare din partea cetățenilor în ceea ce facem noi. Acestea sunt câteva dintre chestiunile pe care le vom discuta astăzi. Vă mulțumesc pentru invitație încă o dată și aștept cu interes discuțiile noastre. Mulțumim foarte mult, doamnă comisar, pentru opinia dumneavoastră și pentru informațiile pe care ni le-ați împărțit, ne-ați împărtășit și pentru uh, contactul permanent pe care îl aveți cu Comisia noastră și cu Parlamentul European. Urmează acum să dau cuvântul reprezentantului OMC, dar uh, înainte vreau să vă reamintesc uh, tuturor despre importanța enormă pe care o are OMC-ul în um, domeniul comerțului, fie ea cea veche sau cea nouă. Dar uh, și vreau să vă reamintesc că aici, la Parlamentul European, există un consens amplu, un sprijin um, sporit cu privire la faptul că sistemul um, multilateral pe care îl întrupează pe care încarnează OMC-ul este unul echitabil și că este bazat pe norme. Sigur, avem, uh, de, mm, avem o importanță importantă uh, pe care o acordăm OMC-ului, noi cei din Parlament, și considerăm că această importanță nu va face decât să crească și ne trebuie o consolidare, niște garanții legate de legitimitatea democratică a comerțului global. Cu aceste cuvinte îi dau cuvântul domnului Carl Browner, care este directorul general adjunct la OMC. Aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Lange, onorați membri, doamnă comisar Malmström, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că m-ați invitat să particip uh, la ziua comercială, ziua uh, politicii comerciale a Parlamentului European. Uh, acordurile comerciale, în mod deosebit, uh, sunt uh, cauza după mulți uh, a tuturor uh, sau unor uh, efecte uh, negative. Acest lucru s-a văzut uh, în lupta în ceea ce privește CETA și, desigur, în timpul campaniei electorale din Statele Unite. Desigur, vrem să uh, colaborăm cu Parlamentul pentru a promova o mai bună înțelegere a mizei. Rolul dumneavoastră ca parlamentari a fost subliniat acest lucru, este extrem de important, chiar în momentele și în vremuri de globalizare, um, afacerile se fac pe plan local, trebuie să uh, relaționați cu cei uh, din uh, circumscrițiile dumneavoastră locale rolul dumneavoastră în explicarea complexității negocierilor internaționale, beneficiile și dezavantajele acordurilor multilaterale este ă, crucial. Dezbaterea privind comerțul și globalizarea trebuie să țină cont de ambele părți ale argumentului, beneficiile ă, comerțului și globalizării, dar și provocările pe care acestea a doua le pun în fața multora. Numai printr-o dezbatere informată putem să evităm riscul unui protecționism negarantat. Oamenii confundă efectele liberalizării comerțului cu progresul tehnologic. Și o să vă dau un exemplu din experiența mea personală. Timp de 12 ani am fost uh, membru reprezentând Germania în Comisia privind politice comerciale. Am venit la Bruxelles cu instrucțiuni să mă lupt pentru păstrarea unui uh, tarif ridicat în uh, ceea ce privește televizoarele de mari dimensiuni. Fusese construită o nouă fabrică lângă Aachen și producătorul european convinsese guvernul meu că avea nevoie de protecție împotriva concurenței din Asia cu ajutorul unui uh, tarif destul de ridicat. Dați-mi voie să vă spun aceste televizoare erau chiar de foarte mari dimensiuni, nu numai late, dar și înalte. Au avut uh, o adâncime foarte mare pentru că uh, tuburile erau uh, uriașe tuburi pentru marile ecrane. Ele reprezentau tehnologia veche. Man, uh, producătorul investise în vechea tehnologie, ratase progresul tehnologic. Această investiție nu ar fi putut fi salvată cu nicio măsură uh, de politică comercială. Nimic n-ar fi putut să țină în viață producția de astfel de televizoare. Și un alt exemplu. Economistul șef la OMC, un american, evidențiază faptul că milioane de uh, conducători de camioane din America riscă să-și piardă uh, locul de muncă atunci când camioanele vor uh, începe să acopere distanțe lungi în mod autonom. Acest lucru este foarte dureros pentru cei care sunt afectați uh, ar trebui să fie ajutați să se adapteze dar uh, politica comercială nu poate să dea astfel de instrumente. Uh, există limite în ceea ce poate să realizeze o politică comercială. Însă ceea ce poate să realizeze este ca întregul său potențial să fie utilizat de către Uniunea Europeană. Am uh, analizat foarte atent Trade for All, comerț pentru toți. Uh, Uniunea Europeană uh, promovează politica comercială uh, spre noul nivel către uh, deschideri de piață. Regret că majoritatea în timpului vorbim de acorduri comerciale de liber schimb acordurile nu sunt numai despre comerțul liber. Eu vin nu de la Organizația Comerțului Liber, ci de la Organizația Comerțului. Este vorba de cadrul de reglementare care oferă predictibilitate și certitudine juridică pe baza celor hotărâte de membri. Mare parte din activitatea noastră este dedicată unor standarde atunci când este vorba de chestiuni legate de SPS și TBT. Demonstrațiile anticomerț uh, care însoțesc acum uh, activitățile de politică comercială ale Uniunii Europene erau îndreptate anterior uh, către OMC. Au fost zilele în care negocierile multilaterale erau singurul forum uh, de politică comercială. Mm, în momentul de față, uh, acordurile bilaterale afectează direct viața oamenilor. OMC-ul pare să fie departe, însă simțim solidaritatea cu cei care trebuie să explice politica comercială unui public turbulent. Trebuie să câștigăm uh, încrederea oamenilor că politica comercială încearcă să uh, formeze uh, și să adapteze globalizarea pentru ca ea să fie benefică pentru toată lumea. Comerțul pentru toată lumea este un angajament credibil pentru dezvoltarea durabilă în întreaga lume, uh, standarde ridicate de siguranță și uh, regulamentele de mediu, păstrarea serviciilor publice și a spațiului de politică. Este adevărat că comerțul pentru toți uh, evidențiază acest lucru în termen foarte clar, însă nu este o nouă trăsătură a politicii comerciale în Uniunea Europene, așa cum o vedem noi de la OMC. În OMC, această abordare um, care este animată de valori a venit evidentă în rolul pe care Uniunea Europeană l-a jucat în uh, multe uh, cazuri în cadrul aderării noilor membri. Uh, acest lucru a dus la uh, prelungirea negocierilor în mod considerabil, însă aș spune că asta a fost în beneficiul tuturor când în 2006 Uniunea Europeană nu a mai fost uh, ultimul discipul, discipul, discipol uh, loial uh, al abordării multilaterale și al abordării multilaterale numai în acest sens, pentru a începe noi negocieri bilaterale, a parcurs o perioadă îndelungată, fără rezultate concrete. Am auzit că această perioadă se încheie și se pare că culegem roadele unei munci uh, grele îndelungate. Aș spune chiar, aș propune că alte uh, țări care au negociat uh, cu statele membre ASEAN au încheiat astfel de acorduri mai devreme pentru că erau mai puțin ambițioase. Mai puțin ambițioase nu numai în ceea ce privește acoperirea produselor, ci în stabilirea anumitor valori. Deci ar fi corect să spunem că în negocierile sale, Uniunea Europeană a acceptat uh, sacrificiul unor negocieri prelungite pentru uh, a avea o abordare la care uh, baza să fie valoarea. Ideile bune Uh, sunt întotdeauna uh, progresiste. Un exemplu o, îl constituie chestiunile din Singapore. Uh, Uniunea Europeană le-a propagat și a trebuit să renunțe la ele în Cancun. Și acum ele reapar la suprafață. Comerțul și investițiile sunt un exemplu. Numai acum oamenii apreciază relevanța pentru dezvoltare și încep să uh, o placeze la nivel multilateral. Acest lucru probabil este indus și de experiența câștigată în uh, negocierile bilaterale ale acordurilor comerciale. Agenda comercială a Uniunii Europene este binevenită la OMC și uh, creează uh, premizele pentru abordări multilaterale în viitor. Acordurile comerciale bilaterale și regionale ar putea într-adevăr să se dovedească a fi fundația pentru acorduri multilaterale. Programul prezentat astăzi uh, are titlul Uniunea Europeană formator de uh, politici comerciale globale. Aș uh, dori să adaug un semnal exclamării la această formulare. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, uh, mulțumesc pentru această contribuție și uh, sunt uh, convins că vor urma întrebări, uh, dar până la sesiunea de întrebări și răspunsuri mai avem două contribuții. Să mergem acum de la OMC la FMI. Ambele instituții lucrează împreună pentru a asigura funcționarea sănătoasă a unui sistem global comercial și de plăți avem o lume interconectată în care trăim și rolul uh, femeiului în ceea ce privește comerțul nu poate fi subestimat. Dau cuvântul uh, domnului Jeffrey Franks, uh, care este director pentru Europa al femeiului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, stimați invitați. Este o onoare pentru mine să mă aflu aici. Eforturile noastre de la FMI se adresează și um, parlamentelor um, naționale la care, cu care încercăm să avem contacte cât mai strânse și bineînțeles că și cu Parlamentul European face parte din contactele pe care încercăm să le întreținem cât mai mult. Acest eveniment vine într-un moment crucial. Se spune că comerțul liber este bun pentru economia globală și că comerțul este un motor pentru creștere. Astfel, resursele pot fi mai bine alocate, ducând la creștere și uh, la o mai mare alegere pentru consumator. Mult timp, această um, convingere economică s-a bazat pe consens politic, această susținere politică care a luat naștere după experiențele uh, groaznice cu protecționismul din anii 30 și au furnizat o fundație și pentru crearea uh, Uniunii Economice a cărbunelui și comerțul și oțelului din 1950 și s-a adus și la crearea pieții unice în Europa. De asemenea și runde succesive de acorduri comerciale globale, în cadrul GATT și OMC. Dar acest consens se clatină în momentul de față negocierile din cadrul rundei Doha sub semnul OMC n-au putut fi completat, finalizate de decenii. Rezistența este uh, mare și față de CETA și față de TTIP, de ambele părți, în special în lumina rezultatului alegerilor de seara trecută acordul recent încheiat transpacific între Statele Unite și alte țări din Pacific. Uh, se confruntă cu rezistență în Congresul European, iar uh, aici, în Europa, uh, zvonuri cu privire la un hard Brexit ar face de asemenea ca lumea să se îndepărteze de la o mai, un mai liber schimb de bunuri și servicii. În același timp, după ani de creștere economică importantă și susținerea politică pentru comerț scade. În ultimul timp, creșterea de bunuri uh, și servicii s-a situat la un modest 3%, asta în condițiile în care în deceniile precedente a fost mult mai mare. Dar de ce? Pentru că trei pătrimi din declin uh, se datorează unei creșteri globale economice mai uh, scăzute datorită unor investiții neefectuate. Alți factori care de asemenea au pondere asupra creșterii comerțului uh, se referă la scăderea importurilor și motivele sunt uh, ritmul liberalizării comerțului care scade și afectează costurile, lipsa unor noi politici globale eh, care să reducă aceste costuri împreună cu creșterea tratată a barierelor netarifare, dar în urma crizei financiare, care ar putea pune și mai multe riscuri pentru comerț și mai puține relocări de uh, lanțuri de producție globale. Formarea unor astfel de lanțuri de producție transfrontalieră se pare că s-a redus. Uh, și nu putem spune dacă oportunitățile lipsesc sau dacă au fost împiedicate de presiunile datorată unor politici de distorsionare a comerțului. Probabil că în următorii cinci ani va persista această creștere lentă, dar și în măsura în care economiile își revin, uh, Probabil că comerțul nu mai a revenit la ritmul de creștere înainte de criza financiară dacă nu se dezvoltă în continuare și lanțurile de valoare globală. În plus, investițiile în China și în alte piețe emergente sunt de asemenea mai mici. Și de asemenea și creșterea productivității pare că se încetinește. La nivel politic există rețineri din ce în ce mai mare, în special în acele grupuri care uh, se situează în uh, grupul perdanților, pentru că sigur că comerțul liber este un câștig pentru unii, dar creș creează pierderi pentru anumite industrii și anumiți muncitori care nu au fost uh, compensate așa cum trebuie în multe țări și în același timp uh, nici nu s-a pus accentul prea mult pe uh, stoparea localizărilor datorată unor uh, condiții de mediu sau mai scăzute sau unei protecții sociale mai scăzute. Ironia este că în noul uh, val de acorduri aceste elemente au fost preluate și includ acum o mai mare nivel de protecție a sănătății uh, muncitorilor și <clears throat> o mai mare protecție a mediului. Dar opoziția este în continuare în creștere. Deci ce putem face pentru a încuraja o creștere? Trebuie de asemenea să dăm un răspuns politic, am putea crea un cerc virtuos pentru că comerțul duce la creșterea productivității și la o creștere transfrontalieră. De asemenea, trebuie să avem acces la importuri de mai bună calitate și pentru asta avem nevoie de tehnologii și procese de pe piețe internaționale. Politica comercială rămâne relevantă în același timp. Există, de asemenea, posibilitatea de a reduce în continuare costurile pentru a demara un nou, la, un nou val de creștere pe lanțurile de valoare transfrontaliere. Dar aici trebuie puse în aplicare și angajamentele uh, în bază acordurile de facilitare a comerțului și trebuie de asemenea să ne mișcăm și în negocierile rundei post-Doha. Alte reforme comerciale ar trebui să se concentreze asupra reducerei barierelor netarifare și pentru servicii. Și, într-adevăr, trebuie acorduri noi, precum CETA, fac într-adevăr acest lucru. Pe piața internă UE, aceste lucruri s-au realizat deja și, ca atare, Uniunea Europeană este un exemplu important pentru politici uh, viitoare în domeniul comerțului în alte locuri din lume. Acordurile prinzătoare de comerciale negociate între UE și Canada și stat, cu Statele Unite, așa cum a menționat și comisara Malmström, promit să stabilească și noi standarde globale în aceste domenii. În final, pentru a păstra beneficiile integrării co- comerciale, decidenții politici trebuie să abordeze aceste preocupări ale lucrătorilor și ale industriilor care au probleme să se ajusteze la această concurență din ce în ce mai mare și să facă pași în acest sens. Astfel de politici trebuie să includă plase de siguranță socială, la fel și programe de reformare profesională. Accesul la sisteme educaționale și cu o plasă socială Ehm, protecție socială importantă, Europa constituie una din cele mai bune regiuni din lume pentru a aborda aceste uh, provocări la adresa comerțului și poate stabili un exemplu pentru întreaga lume în beneficiul cetățenilor. Lumea a fost lovită puternic după marea recesiune pe care am traversat-o. <clears throat> și mulți sunt frustrați, dar răspunsul este nu de a ne întoarce spatele politicilor care au făcut ca Europa să fie prosperă, stabilă și integrată economic. Aceste politici ne-au ajutat să îi scoatem din sărăcie pe aproape un milion de chinezi și au îmbunătățit standardele pentru milioane în Asia uh, Est, America Latină și mai recent și în Africa. Aș, așa cum spunea domnul Winkler citându-l pe Bob Dylan. Voi continua și eu uh, acest citat în uh, cântecul său Vremurile se schimbă, Bob Dylan spune Dacă apele cresc și ești uh, ud uh, sadea, mai bine înveți să înnoți, pentru că vremurile se schimbă. Așa și noi trebuie să mergem în continuare, trebuie să învățăm să notăm. Așa cum spunea și Christine Lagarde, acum este momentul în care avem nevoie de mai multă cooperare internațională pentru a aborda problemele economice din lume și nu mai mult. Uh, thank you very much, Mr. Franks, for your... Uh, for your uh... Mulțumesc, domnule Franks, pentru contribuția noastră și pentru viziunea cu privire la viitor pe care ați uh, exprimat-o și cu care uh, sunt de acord și participanții, sunt sigur. Mă îndrept acum către unul dintre partenerii cei mai importanți ai Parlamentului European, dar și a celorlalte instituții ale Uniunii Europene, Comisia, doamna comisar Manson am vorbit despre dosarul privind minerale din zonele de conflict și este, cred eu, un exemplu foarte bun de dosar uh, care se bazează foarte mult pe expertiza pe care ne oferă OCDE. Îl avem uh, aici pe domnul Kenaș, care este director uh, al Direcției de Comerț și Agricultură de la OCDE. Aveți cuvântul, domnule Ash. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membri, domnule comisar, dragi colegi. Aș dori să spun câteva cuvinte care nu cred că sunt neapărat uh, specifice Uniunii Europene, dar s-ar putea să fie relevante pentru Uniunea Europeană. M-aș referi în special la motivul pentru care considerăm că um, comerțul se află într-o perioadă dificilă acum, pentru că așa stau lucrurile. Și după aceea am să uh, mă plec un pic asupra ceea ce putem să facem în acest sens. Uh, argumentul economic pe care cred că l-a acoperit uh, deja foarte bine mm, Jeffrey, pentru că mulți colegi se ocupă de acest lucru, inclusiv femeiul. E bine, vreau să menționez un lucru. Acum suntem în cea mai lungă perioadă de stagnare în uh, raportul dintre comerțul mondial și PIB de 70 de ani. Deci uh, este o lentoare care este uh, semnificativă și cumva unică, fără precedent. Avem însă uh, o serie de reticențe din partea publicului. Referendumurile naționale și campaniile electorale sunt uh, marcate de frustrare din partea unor categorii demografice mari care consideră că um, comerțul mai degrabă subminează și nu consolidează oportunitățile lor economice și uh, bunăstarea lor personală. Însă, așa cum au spus și alți antevorbitori, Uh, comerțul duce la productivitate, la creștere și la locuri de muncă noi și mai bune în toate economiile noastre și comerțul în continuare ne definește viețile cotidiene de la tipurile de, de mâncare pe care le mâncăm până la medicamentele care ne asigură sănătatea până la um, telefoanele inteligentele și rețelele de intercomunicare cu care v-ați jucat uh, mai mulți dintre dumneavoastră în ultima oră, e bine, acestea um, uh, nu ar fi la dispoziție și nu ar fi uh, ușor de cumpărat dacă n-ar exista comerțul. Bun, e poate de înțeles scepticismul publicului, dar trebuie să ne gândim și la consensul economic. Însă trebuie să fim onești. În anumite, uh, din anumite puncte de vedere, sceptici au dreptate. Avantajele comerțului uh, nu sunt uh, generale. Nu toate se resimt imediat și nu toate se resimt decât toată lumea. Există uh, avantaje care sunt uh, foarte bine țintite asupra anumitor uh, indivizi și asupra anumitor um, regiuni și oamenii care sunt um, afectați mai mult sunt cei care nu au capacitatea să se adapteze singuri. Însă, pe de altă parte, scepticii se înșală amarnic pentru că dacă izolezi o piață de, de concurența externă, de fapt izolezi o societate de produse și servicii și idei noi și uh, Uh, profitabile. Protejarea serviciilor nu protejează persoane, regiunile, companiile, ci impun costuri asupra acestora. Și ca urmare uh, aduc constrângeri și în calea investițiilor private, uh, comerțului și a oportunităților de venituri. În multe sensuri, consensul economic are și el dreptate. Economiile deschise cresc mai repede decât cele închise. Într-adevăr, condițiile de muncă și uh, de vânzare sunt aproape tot timpul mai bune în companiile care comercializează decât în cele care nu o fac. De-a lungul decenilor, comerțul a reușit să scoate din sărăcie sute de milioane de oameni. Însă, este greșit să te prefaci că doar uh, politica comercială va fi în folosul tuturor neapărat. Dacă ne pasă despre locurile de muncă, despre mediu, despre drepturile lucrătorilor sau despre familiile care încearcă să se descurce cu un buget redus, trebuie să înțelegem că comerțul nu poate să, folo- să folosească tuturor decât dacă guvernele vin cu o serie de politici structurale care să permită economiilor noastre să funcționeze eficient, să fie flexibile și să reacționeze repede. E vorba de măsuri, de la protecție socială și piețe de muncă flexibile, la investiții strategice în educație, competențe, inovație, infrastructură fizică și așa mai departe. Deci politica comercială nu poate să reprezinte o lacună, nu, trebuie să facă parte din fibra politicilor interne. Guvernele pot să facă o serie de lucruri uh, și um, Jeffrey a vorbit uh, și aici despre um, câteva dintre instrumentele care stau acum la dispoziția um, actorilor internaționali, politica monetară, în multe state sunt uh, Uh, spații fiscale care ar putea să fie folosite pentru sporirea locurilor de muncă și pentru creștere, însă guvernele mai pot să mai facă și alte lucruri. Două aș menționa aici și nu e vorba de unul sau altul, trebuie să meargă mână în mână. Gu încă o dată, sunt lucruri care au mai fost menționate. Guvernele trebuie să pună un accent mai mare asupra reducerii uh, Uh, costurilor necesare în calea comerțului, pentru că uneori politicile le impun acestea asupra indivizilor și firmelor. Pot să fac acest lucru prin evitarea unor noi măsuri de protecționism și prin lucruri foarte simple, cum ar fi îmbunătățirea procedurilor vamale ineficiente care există între multe dintre frontierele noastre și apoi pot să elimine treptat și tarifele și sectoarele care beneficiază de sprijin mare și să elimine um, măsurile uh, Uh, excesive, disproporționate în multe sectoare, cum ar fi serviciile. Dar, în același timp, guvernele trebuie să pună în aplicare reforme de politici interne care să vină în întâmpinarea uh, provocărilor și oportunităților specifice care există în fiecare stat în parte. Ingredientele sunt uh, destul de bine cunoscute, rețeta însă diferă de la un stat la altul, în funcție de caracteristicile sale și în anumite situații, caracteristicile țin de uh, capacitatea lucrătorilor și a piețelor de a răspunde la noi posibilități, de exemplu investițiile în competențe, în inovare, în infrastructură, în alte situații prioritatea poate că este pe um, um asistență de tranziție și protecție socială, de exemplu recalificare pentru a ajuta uh, um, familiile să se adapteze. Este vorba de un pachet de politici care trebuie să fie aplicat în același timp. Toate măsurile acestea pot să fie luate la nivel național, însă guvernele pot de asemenea să îndrăznească să negocieze și fac acest lucru. Asta negocierea unor um, acorduri regionale, uh, bilaterale, dar și multilaterale pentru, um, pentru că nu neapărat că vrem să avem neapărat astfel de acorduri, dar pentru că vrem să avem o mai multă previzibilitate și certitudine pentru investitori, mai multă transparență, dar vrem de asemenea să crească numărul de participanți, um, lărgindu-se um, în felul acesta și avantajele. Deci un uh, parteneriat cuprinzătoare și uh, acorduri uh, comerciale pot să vină în întâmpinarea preocupărilor publicului cu privire la distribuirea avantajelor um, comerțului, pentru că tratează um, acele politici necomerciale, complementare, care contează foarte mult. O să închei spunând că în loc să încercăm să împiedicăm comerțul, astăzi mai mult ca niciodată a trebuit să promovăm un, uh, o politică comercială mai progresistă, mai progresivă, mai coerentă, de fapt un pachet de politici comerciale interne și de investiții care să ducă la o creștere uh, mai inclusivă și la mai multe mm, oportunități de angajare pentru mai mulți oameni. Cea mai bună uh, oportunitate este la nivel multilateral prin OMC, Apoi uh, uh, mai sunt și alte um, inițiative, dacă nu funcționează cele multilaterale, unele regionale, bilaterale, acestea merită și ele să fie urmărite. Am văzut exemplul CEDA, dar sunt și altele, însă ne pot să acționeze și la nivel național. Incapacitatea de a face progrese cât vrei tu de repede la nivel internațional nu reprezintă un motiv pentru a se menține niște politici ineficiente la nivel intern. Cu aceasta mă opresc și aștept cu interes întrebări. Uh, thank you. Mulțumesc uh, pentru contribuția dumneavoastră și acum este vremea să uh, mă adresez uh, membrilor comisiei, uh, să pun întrebări, să fac observații. Ca de obicei începem cu coordonatorii. Trebuie să avem însă timp să avem și reacțiile membrilor panelului. Deci propun să nu interveniți mai mult de două minute. Pentru PP, colegul Fielner. Este o dezbatere pe care o avem în vremuri grele, mai ales că e vorba de o provocare globală. Putem să vedem astăzi, odată cu uh, creșterea radicalismului și naționalismului. Marco Rubio a spus-o că este a la mod, cum spunem, în uh, toată lumea avem uh, conducători naționaliști și populiști. Trebuie să vedem cum uh, abordăm, dacă combatem aceste idei uh, și cum o facem. Uneori am impresia că globalizarea este învinuită pentru orice care există sub soare. Dar din perspectiva mea, mă întreb ă, dacă nu ar trebui poate să discutăm uh, politicile monetare care au fost uh, aplicate recent și efectele acestora? Am înțeles că lumea nu votează aceste lucruri, însă pot să voteze politicile comerciale. Și cred că poate noi, în calitate de politicieni, ar trebui să dăm o atenție mai mare. A fost uh, uh plăcut să auzim că Uniunea Europeană uh, este în avangarda uh, politicii comerciale. Totuși, în prezent, mă întreb că suntem atât de departe încât renunțăm la ideile bune pe care le-am avut uneori. Uh, Singapore, eu știu, acordul cu Singapore sau e prea complicat să lăsăm deoparte. Care ar fi consecințele pentru agenda globală dacă Uniunea Europeană ar uh, hotărâ să uh, restrângă puțin această practică? Pe plan uh, global vedem că sărăcia a scăzut dramatic uh, în unele țări. Mulțumesc. S și D, David Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum au spus-o paneliștii, retorica anticomercială este de fapt o retorică antiglobalizare. Oamenii critică globalizarea pentru că văd uh, că taxele și impozitele au uh, scăpat de sub control, văd că corupția uh, se răspândește dincolo de frontiere și uh, se așteaptă ca aceste acorduri comerciale să uh, se refere și la asemenea probleme sau ele trebuie să se concentreze numai asupra problemelor comerciale. În al doilea rând, facem un compromis între durata negocierilor și calitatea acordurilor. Înțeleg acest punct. Dar uh, am ajuns uh, la stadiul în care durează uh, 5 ani uh, de zile și nu știu dacă acest lucru este uh, cel mai potrivit și asta e o întrebare pentru Cecilia. Uh, credeți că saga CETA Bologna a subminat uh, acest lucru? Am multe alte întrebări și totuși o să pun numai încă una. Filipinele. Ar, oare n-ar trebui să oprim negocierile uh, comerciale cu Uh, Filipine, uh, pentru că ne descriem ca un partener uh, care face acorduri comerciale și mm, desfășoară negocieri bazate pe valori. Dacă Trump își continuă această politică tarifară, nu spun că o va face, ar trebui să facem față consecințelor unei astfel de mișcări. Mulțumesc, domnul Salvati de la ECR. Pentru mine, ca economist, este surprinzător faptul că o propoziție precum comerțul liber <clears throat> creează prosperitate, în cadrul acestei discuții a căpătat-o cu toată altă valoare. Un, o Uh, propoziție care până acum nu era contestată, iată că uh, se contestă acum și întrebarea e de unde vine acest lucru. Se datorează faptului că am pus accentul doar pe uh, avantajele comerțului liber fără a arăta că uh, de fapt, există și aspecte negative, pentru că comerțul liber este o liberalizare a pieței, mai multă concurență, creșterea productivității, dar și mai multe falimente. Deci, uh, comerțul liber nu creează doar câștigători, ci și perdanți. Uh, câștigă doar cei care își reorientează politicile asupra comerțului liber. Este vorba și de Uh, politică monetară, nu doar de politică comercială, deși de politică în domeniul educației până la urmă. Și până la urmă și competențele profesionale ale oamenilor care ar trebui să reprezinte exterior politicile comerciale nu este suficient de bine conturată și și în Parlament situația este aceeași. Domnul Lambert spunea recent că Um, un nu al Valoniei reprezintă un da pentru Europa. Um, gândiți-vă, imaginați-vă doar o mică provincie să modifice întreaga Europa sau doamna Le Pen care spune că un model de calcul al, de la Universitatea Universitatea Taft ar duce la mai mult șomaj. Nimeni nu poate pleca de la uh, un model pur și simplu și uh, spune care sunt uh, rezultatele, pentru că în funcție de la ce premise pleci și la cel uh, model. Însă, Până la urmă, dacă mă uit la argumentele verzilor și a celor a doamnei Le Pen, argumentele sunt aceleași, lucru care mi-a sărit uh, în ochi și am vrut să contribui cu această părere în această dezbatere. Mulțumesc. Domnul Șache de la Libe. Este o dezbatere binevenită, pentru că nori întunecați uh, stau deasupra noastră. Problema globalizării este una foarte cuprinzătoare și nu am uh, iluzia că noi putem să oprim uh, globalizarea. Cred că nu putem să o facem. Întrebarea este cum uh, vrem să o conturăm, care este responsabilitatea noastră în a o încadra într-un set de reguli realiste și care au un impact pentru populație. Vedem întotdeauna uh, temeri și uh, așteptări exacerbată uh, și întrebăm cine răspunde de astfel de schimbări. Cred că este important ca regulile comerciale să fie unele moderne și să fie obligatorii și să-i reprezentăm pe oameni. Însă trebuie să facem o distinție între cei care încearcă să găsească un loc la masă, dorind să încheie compromisuri sau cei care vor să arunce totul în aer și cred că este o chestiune de leadership politic și trebuie să ne uităm la noi și spun acest lucru explicit în Parlament și în această comisie, pentru că avem cu toții responsabilitatea, guvernele naționale și parlamentele naționale au și ele responsabilitatea lor, însă noi trebuie să vedem ce facem pentru a nu transmite mesaje uh, uh nerealiste și că nu încercăm să ocolim un foc pe care nu reușim să-l stingem. Și vreau să facem o analiză a mizei. Uh, mizele pe care, și asta e întrebarea pe care vreau să o adresez vorbitorilor, pentru că contribuțiile lor au fost uh, foarte valoroase. Dacă comerțul nu ar mai fi o competență a Uniunii Europene, cu trei ani în urmă, cu patru ani în urmă, nu ne-am fi gândit niciodată că am fi uh, ajuns atât de aproape de acest moment. Ce cred vorbitorii? Ce ar însemna acest lucru pentru poziția relativ uh, competitivă a Uniunii Europene. Dacă Uniunea Europeană nu mai este capabilă să încheie, nu mai este în măsură să încheie noi acorduri comerciale, ce ar însemna asta pentru poziția noastră competitivă? Care ar fi impactul asupra pieței uh, unice dacă statele membre ar trebui, ar fi în poziția să-și uh, negocieze propriile uh, acorduri uh, comerciale pe baze individuale? Ce ar Uh, cum ar eroda acest lucru uh, posibilitatea noastră de a negocia alte uh, acorduri pentru protecția drepturilor digitale, a forței de muncă și așa mai departe, protecția valorilor pe care le apreciem și le promovăm. Mulțumesc pentru GUE, Helmut Scholz. Mulțumesc și eu cred că este o dezbatere care vine la momentul potrivit și vă mulțumesc și pentru contribuții până acum, dar cred că trebuie să săpăm mai adânc. Cred că trebuie să punem întrebarea dacă globalizarea și comerțul sunt același lucru. Când spunem că trebuie să acționăm în politica uh, comercială, astfel încât uh, să modelăm globalizarea. Eu cred însă că globalizarea este și un proces de sine stătător. Și cum reacționăm noi asupra forțelor de producție care se creează la noi acasă, ce efect are asupra fiecăruia din societățile noastre. Asta cred că este și provocarea de a ne gândi și la aceste aspecte. Însă nu vreau să divaghez prea mult acum, și, ci să formulez și eu două întrebări creșterea la care s-a făcut referire. Înseamnă pentru majoritatea oamenilor, de fapt nu înseamnă pentru majoritatea oamenilor și o creștere a prosperității personale, pentru că există și mulți perdanți ai acestor politici comerciale sau aplicărilor. În plus, constatăm o acumulare accelerată de capital la cei foarte bogați și la fonduri și, practic, Alternativa, din punctul meu de vedere, ar fi comerț echitabil, așa cum s-a și spus. Dar asta ar însemna să respingem activ o serie întreagă de modele de afaceri. Iar arhitectura noastră instituțională de astăzi nu lasă prea mult loc pentru comerțul echitabil, deși în strategie este denumit ca un punct important, dar nu există o cerință activă de redirecționare a politicilor noastre comerciale spre comerț echitabil. Dar asta în contextul unor standarde diferite de producție și sociale din țările de proveniență. Deci, practic, comerțul neechitabil rămâne normalitatea și întrebarea se pune cum anume putem schimba acest lucru. Și în al doilea rând, aspectul democratic. Eu cred că ar trebui nu doar să explicăm, ci să și acționăm, pentru că reprezentăm și interesele circumscripțiilor noastre electorale. Ceea ce înseamnă să introducem activ în dezbaterea politică și părerea cetățenilor pe care îi reprezentăm. Thank you very much. Mulțumesc. Ar fi o idee extraordinară să respectăm cele două minute, pentru că vrem să ascultăm totuși și reacțiile distinșilor membri ai panelului. Domnul Buchner, din partea verzilor. Frau comisar. Mulțumesc. Aveți dreptate, doamnă comisar. Europa are competența exclusivă pentru adoptarea acordurilor comerciale. Articolul 207 din uh, Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene stabilește acest lucru, dar mai stabilește și că trebuie încheiate acorduri comerciale. Așa numitele noile acorduri comerciale cuprinzătoare sunt altceva. Acestea <clears throat> merg adânc în structura democratică a statelor membre și în sistemul lor de drept. Reamintesc că CETA, ca exemplu, capitolul care privește cooperarea între autoritățile de reglementare. Aici, decizia cu privire la legislația statelor membre este limitată, dar este un lucru nenecesar sau se folosește această formulare nenecesară. Mă sigur că se poate interpreta diferit dacă trebuie interpretat conform legislației americane sau acelei germane, dar până la urmă contează doar cum interpretează tribunalele comerciale acest lucru. Acestea au fost reformate, sigur, prin sistemul uh, de instanțe comerciale internaționale, care a fost acum inclus, uh, dar acesta nu răspunde încă tuturor cerințelor vis-a-vis -vis de independență și transparență stabilite prin diferitele convenții internaționale cu privire la drepturile omului. Aici mai sunt lucruri de îmbunătățit și subliniez încă o dată aceste noi acorduri comerciale modifică structura democratică și juridică a statelor membre și cred că acest lucru trebuie schimbat dacă vrem să eliminăm marile proteste de pe străzi. Uh, thank you very much. Mulțumesc. Șase vorbitori doresc să mai intervină și declar uh, lista celor care vor să intervină închisă. Domnul Prust. Mulțumesc, domnule președinte vă felicit pentru organizarea acestei uh, uh, după amieze, care vine la moment, ținând cont de uh, actualitate. Globalizarea are importanță și aș vrea să spun că pentru noi, cel puțin, este important să reglementăm, însă să încercăm să vedem și piețele externe. Avem o cotă de creștere între 0 și 2%, Trebuie să uh, găsim astfel uh, de uh, creșteri și în țările în curs de dezvoltare cu care trebuie să negociem acorduri bune. O felicit pe doamna Manstrom pentru negocierea CETA pentru că ne îndreptăm către acorduri în care toată lumea are de câștigat. Acordurile de liber schimb, noțiunea de liber schimb, și cu acest nou tip de acorduri nu duce la liberalism sălbatic, pentru că e vorba de acorduri uh, uh, care reglementează aceste schimburi, care ne protejează. Deci trebuie să găsim piețe în afară, însă cu reciprocitate, pentru a crea un mediu pentru întreprinderile noastre care să faciliteze pătrunderea pe aceste piețe. Însă trebuie uh, să îi asigurăm pe, uh, să asigurăm populația și parlamentarii că nu trebuie să pierdem bătaia uh, comunicării, pentru că vedem uh, caricaturi care nu redau realitatea. Am trei întrebări în ceea ce privește actualitatea. Având în vedere alegerea lui Donald Trump, o să Uh, vedem uh, dacă ceea ce spune în campanie uh, devine real, ceea ce a spus în campanie devine realitate, a spus că vrea să um, creeze bariere protecționiste, deci TTIP-ul. A doua întrebare, în măsura în care vom consulta sistematic parlamentele naționale, este important, însă ar trebui să vedem regulile dacă există unanimitate și, în al treilea rând, uh, Ați uh, anunțat o serie de măsuri în ceea ce privește China, așteptăm detalii, însă este un uh, subiect important uh, ținând cont de calendar, având în vedere și această noțiune a inversării sarcinei probei. Colega noastră, Ima Rodigre. La, bună, felicit. Mulțumesc, vreau să vă felicit și eu pentru organizarea acestei dezbateri și pentru calitatea uh, contribuțiilor. Cred că dezbaterea cu privire la globalizare nu trece așa repede și răspunsul nu este protecționismul, dar cred că politica comercială a devenit instrumentul unde se identifică cel mai ușor amenințările pe care le percep cetățenii în fața provocărilor globalizării. Și cred că nu vom putea să răspundem uh, preocupărilor legitime și rezonabile ale cetățenilor decât dacă reușim să concepem o o coordonare între politica națională și cea internațională. Domnul Browner menționa acest lucru, că nu putem să dăm vina sau să punem în uh, sarcina politici comerciale lucruri care nu țin de ea. Însă um, instituțiile și liderii trebuie să înțeleagă care este capacitatea de a rezolva aceste probleme. Și aș vrea să știu cum vedeți lucrurile, cum să facem această coordonare, având în vedere care sunt competențele fiecăruia. Să vă dau un exemplu. De exemplu, în ceea ce privește implicarea din ce în ce mai mare, spunea și domnul comisar, și mi se pare foarte important, deci implicarea din ce în ce mai mare a parlamentelor naționale și a statelor membre. Nu se poate ca parlamentele europene sau Parlamentul, Parlamentul Național și cel european să aflăm de, despre negocierea unui acord decât după ce hotărăște uh, Consiliul. Nu se poate ca parlamentele naționale să nu poată urmări procesele de negociere. Statele membre ar trebui uh, să fie implicate și chiar obligate să facă o informare după fiecare rundă de negociere pentru fiecare tratat comercial și reprezentanții instituțiilor europene trebuie să dea cont de socoteala parlamentelor naționale. Dacă nu suntem în stare să vedem cum să reușim ca într-adevăr să creăm locuri de muncă și oamenii să aibă o viață mai bună și securitate decât au avut generațiile anterioare și să poată oferi acest lucru și copilor lor și asta cu locuri de muncă de calitate și cu salarii de calitate. Uh, nu, um, nu trebuie să ne gândim uh, la, decât la toate politicile care ne pot face mai competitivi. Kelly, please, you have the floor. Mulțumesc, îi dau cuvântul lui Sean Kelly. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc vorbitorilor pentru această discuție importantă într-un moment uh, important. În primul rând, vreau să o felicit pe doamna Malmström pentru că uh, după șapte ani îndelungați uh, avem în sfârșit CETA. Sunt învățăminte de tras și întrebări de depus. Negociatorii, numele Uniunii Europene Comisia, reprezentanții Comisiei, cu permisiunea statelor membre și statele membre care au negociat, trebuie să facă o treabă bună în numele cetățenilor pentru a duce la creșterea comerțului și astfel să se creeze noi locuri de muncă. Cum se face că acest angajament, mai ales în ceea ce este TTIP-ul și CETA, este prezentat în momentul de față ca ceva care vine împotriva populației, împotriva perspectivelor viitoare ale indivizilor. Și cum reușim să schimbăm lucrurile și atunci când începem să negociem un acord, să transmitem un uh, mesaj că acest lucru este în beneficiul tuturor. Este ilogic că am pierdut această dezbatere și trebuie să o recâștigăm. Al doilea lucru pe care l-am menționat deja, având în vedere declarațiile uh, privind comerțul ale domnului Trump, cum vom progresa, dacă se va mai face vreun progres în ceea ce privește TTIP-ul? Mulțumesc. Coleg colegul Morel. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. E foarte bine că avem această dezbatere astăzi, pentru că suntem cu toții prăbușiți după alegerile din America, însă trebuie să spunem că liberul schimb a fost în inima, în centrul dezbaterii americane. Și americanii știu ce că acest lucru a dus la negocieri uh, uh prost uh, negociate. Uh, Rezultatele NAFTA sunt uh, catastrofale pentru toată lumea. Există întotdeauna perdanți și uh, câștigători. Uh, câștigătorii însă sunt mereu aceiași și sunt mai mult perdanți decât câștigători. S-a discutat acest lucru îndelung cu doamna Malmström. Uh, timp de ani, acordurile de liber schimb au fost negociate fără niciun fel de transparență, ca și cum era ceva de ascuns. Și, desigur, la sfârșit, oamenii se gândesc că ceva este de ascuns. Deci politica comercială trebuie să treacă printr-o revoluție a transparenței, ceea ce nu se întâmplă astăzi. Nu spun că doamna Manström uh, este atât de obtuză așa cum era predecesorul său, domnul de Gucht, însă trebuie să asociem nu numai negociatorii și tehnicienii, dar și ONG-urile, asociațiile societății civile. Uh, asta este al treilea lucru. În al patrulea rând, există un dogmatism al liberului uh, schimb. Nu sunt de acord cu unii colegi. Avem, unii au impresia că liberul schimb uh, e o idee în sine. Nu sunt de acord. Uh, un acord este bun sau nu, asta depinde de uh, cum este negociat și din acest punct de vedere trebuie să fim practici întotdeauna. Există momente în care trebuie să te protejezi și asta nu înseamnă protecționist, nu înseamnă naționalist, dar trebuie să te protejezi. Trebuie să avem instrumentele de um, protecție comerciale. Sunt țări care nu vor ca Europa uh, să se apere, că noi suntem uh, uh idioții satului planetar. Asta nu poate să Uh, fi acceptat. Cred că este important, spune domnul Pabrix, că ne gândim la politicile comerciale astăzi după alegerile din Statele Unite, pentru că pentru mulți dintre noi a fost un șoc, pentru alții, din păcate, a fost o victorie răsunătoare evoluțiile politicii comerciale. Mă întreb, doriți să speculați puțin cum vă imaginați că viitoarea politică comercială a Uniunii Europene va fi încunată de succes, pentru că sunt în minoritate, cred, dar eu totuși cred că decizia politică, nu cea uh, juridică a Comisiei, de a declara CETA un acord mixt a fost o greșeală politică. De ce? Pentru că argumentul care a stat la baza acestei idei este că s-a dorit uh, binele, însă a fost o greșeală pentru că politicienii naționali, unii, nu au vrut să înceapă această discuție în țările lor și să discute un lucru important pentru țările lor, pentru că nu vreau să discute cu populația. Asta i-a încurajat pe populiști și i-a adus uh, în frunte. Cred că Trebuie să ne consultăm în mai mare măsură cu parlamentele naționale. Desigur, acestea îi reprezintă pe oameni, dar și noi îi reprezentăm pe oameni. Eu, personal, îi reprezint pe cei din țara mea. Și pot să vă dovedesc uh, acest lucru. Dacă un parlament național este consultat uh, în ceea ce este politica uh, națională. Deci de ce jucați aceeași carte cu uh, cei care încearcă să construiască Uniunea Europeană? Da, înțeleg, uh, este același joc care merge în aceeași direc uh, direcție. Care este perspectiva? Thank you very much and the last speaker is... Mulțumesc. Ultimul vorbitor este domnul Alessia Mosca. Mulțumesc pentru această posibilitate. A fost subliniat din partea mai multora, și sunt eu, și eu de acord, că politica comercială nu poate fi considerată singura cauză a inegalităților, chiar dacă este percepută ca atare în mare parte. În același timp, însă, trebuie să fim conștienți că beneficiile politicii comerciale nu sunt distribuite echitabil. Există câștigători și perdeanți. Dar din ce în ce mai mult uh, uh, se încearcă reducerea acestor inegalități prin intermediul unor măsuri uh, adresate celor care pierd, pentru ca politicile comerciale să devină mai acceptabile. Însă, întrebarea mea este, cum e posibil ca într-o lume care se schimbă atât de repede să se poată individualiza ex-ante care sunt acele sectoare, zone geografice care ar avea mai mult de suferit de pe urma acordurilor comerciale. De ce? Pentru că studiile de impact sunt uh, necesare, dar nu sunt uh, suficient uh, de clare în ceea ce privește realitățile din teren. Și de aceea, întrebarea mea este cum pot fi susținute statele membre pentru a pune în aplicare acele măsuri care să poată să uh, vină cumva să atenueze uh, efectele și impactul unor astfel de acorduri uh, comerciale. Eu cred că instituțiile europene le revine rolul de a um, conduce cumva aceste demersuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Înainte de a le da cuvântul distinșilor noștri invitați. Am primit câteva întrebări și pe Twitter și am să dau cuvântul președintelui nostru Lange pentru a le prezenta. Sunt patru blocuri. Domnului Berner, dacă de fapt experților economici, efectele acordurilor comerciale fiind limitate, n-ar fi oare mai bine să ne concentrăm asupra nivelului multilateral, în special ținând cont de problemele pe care le avem cu acordurile bilaterale și mai ales că durează atât de mult. Este mai bine să transporti produse agricole în întreaga lume decât să te concentrezi pe producția locală, asta vis-a-vis -vis de sustenabilitate și eficiență economică. Și pentru tine, Cecilia, câteva întrebări în ceea ce privește comerțul bazat pe valori și respectarea drepturilor omului. human rights and teaser negotiation and um, uh, promotion or not promotion of freedom Aici, vis-a-vis -vis și de uh, Turcia și Pakistan și libertatea de exprimare și drepturile omului Uh, uh, deci nu e simplu, mai ales că va trebui să vă anunț că fiecare dintre dumneavoastră are la dispoziție doar 5 uh, minute pentru răspunsuri în aceeași ordine în care ați intervenit la început. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am să încerc să răspund la acele întrebări care consider că mi-au fost adresate mie. Da, e adevărat. David. Are sens să avem astfel de capitole anticorupție. Am discutat și cu administrația americană, au inclus și ei așa ceva în TPP. Pentru că regulile și transparență facilitează <clears throat> comerțul. Ceea ce privește evaziunea fiscală e mai greu de inclusă în acordul comercial. Sunt alte măsuri mai uh, bune de a aborda astfel de probleme. Însă, sigur că cetățenii pe bună dreptate sunt uh, furioși pe astfel de cazuri și nu numai gen dosarele Panama și așa mai departe. Și pe noi ne îngrijorează situația din Filipine, însă săptămâna viitoare va avea loc o misiune acolo și vă vom ține la curent. În ceea ce privește taxele vanamale protecționiste, acest lucru însă ține de viitor. Un alt aspect la care v-ați referit vis-a-vis -vis de comerț. De decenii, comerțul este competență europeană și Uniunea Europeană a încheiat cu succes uh, cred că vreo 40 de acorduri uh, comerciale de diferite nivele. Și poate face acest lucru pentru că poate negocia cu întreaga putere a Uniunii Europene în spatele său. Această competență i-a fost oarecum luată și înțeleg că anumite state membre vre, vor să renaționalizeze o parte sau chiar întreaga politică comercială. Ar fi devastator pentru Uniunea Europeană. Nu pentru că aș rămâne eu fără un loc de muncă, că pot să-mi găsesc altul, dar ar fi dificil pentru întreaga piață internă, care este elementul atractiv pentru partenerii noștri și ar fi în detrimentul uh, prosperității noastre, a calității acordurilor noastre comerciale și și acordurile comerciale sunt competența europeană. Sigur că statele membre trebuie să fie de acord și Parlamentul European. Acum, sigur, există un conflict vis-a-vis -vis de unde este exact limita între competența europeană și competența națională și tratatul la Lisabona nu este foarte clar aici, așa numis acest lucru și de aceea Uh, Consiliul și Comisia au uh, mers în instanță cu cazul Singapore. Și e o chestiune nefericită că acordul cu Singapore devine emblema acestui lucru, dar cel puțin va putea oferi claritate pentru viitor. Dar uh, ține și de voință politică până la urmă, pentru că unele state membre, chiar înainte de agreierea unui mandat, susțin că este vorba de o competență partajată, chiar dacă nu s-a decis încă nimic. Și aici va trebui să ne gândim uh, în continuare. Se va discuta și la ședința ministrilor de comerț de vineri, când se va evalua și CETA și, sigur, și partenerii noștri au întrebări, dacă, își pun întrebarea dacă se mai poate încheia un acord comercial cu Europa după atâția ani, mai sunteți un sunt parteneri de încredere, um, atunci când mandatul este îndeplinit, poate. Uh, și nu numai în întregime, ci chiar uh, cu surplus. Domnule Pabrix, parlamentele naționale, sigur că trebuie implicate în sensul că trebuie să urmărească dezbaterea de acasă, uh, și de aia vă spuneam în introducere, statele membre, de îndată ce se adoptă mandatul, trebuie să discute în Parlament acest lucru, să explice de ce este bine pentru țara lor și să revină la dumneavoastră cu această părere. Deci trebuie să existe discuții inclusive și am încercat să facem acest lucru implicându-i, dar la fel și societatea civilă și diferiți alți actori. Poate că ar trebui făcute și la nivel național diferite evaluări de impact regulate pentru a determina domeniile de risc și din fiecare țară pentru a putea începe atenuarea efectelor chiar dinainte. Unele state au făcut-o foarte bine, altele deloc. Iată că există politici pentru a-i proteja pe eventual perdanți de pe urma comerțului extins. Viitorul TTIP. Cine știe? Avem discuții tehnice cu actuala administrație, am făcut ceva progrese, la final va trebui să luăm unde suntem. Am să vă și prezentăm acest lucru. După aceea, cu siguranță va fi o pauză, depinde de noua administrație și de disponibilitatea de a relua negocierile. Sinceră să fiu, nu știu. E rezonabil și rațional să existe un astfel de acord comercial între UE și SUA? Sunt mulți susținători în UE, mulți în SUA, dar când vom relua negocierile, nu pot să speculez. Și vis-a-vis -vis de celelalte întrebări pe care le-ați enumerat. Eu cred că acordurile comerciale nu pot rezolva ele singure problema drepturilor omului, dar dacă sunt combinate cu o politică externă mai, cu orientare mai strategică, care să includă și dezvoltarea și alte instrumente de cooperare. Și așa încercă, de fapt, Comisia Juncker să acționeze, atunci, da, putem fi mai eficienți. Includem clauze de dreptul ale omului și de dreptul muncii în acordurile comerciale, dar trebuie create și platforme de dezbatere cu partenerii noștri pentru aceste clauze să fie aplicabile. Sigur că avem și posibilitatea de suspendare a unor acorduri, dar trebuie să ne asigurăm că uh, lucrurile se încadrează în politica noastră în ansamblu. Sigur că nu doar prin politică comercială poți schimba o dictatură, nu trebuie să fim conștienți și de acest lucru. Cred că am răspuns la toate întrebările, domnule președinte. A fost o discuție interesantă. Cred că avem multe de învățat din ultimele evenimente și aștept cu interes să revin în comisia dumneavoastră. Mulțumesc, doamnă comisar, pentru faptul că dați că sunteți purtătarea de cuvânt a Comisiei Europene și a activ- politicii economice a Uniunii Europene în această după-amiază. Cu siguranță ne vom revedea pentru o continuare a acestei dezbateri. Am să dau acum cuvântul domnului Browner de la OMC. Mulțumesc foarte mult. Înțeleg că domnul Fielner a întrebat ce se întâmplă dacă în abordarea sa mai modernă, mai cumprizătoare, Uniunea Europeană se distanțează de restul comunității OMC, devenind un fel de pionier, uh, un fel de lider care se detașează în fața plutonului celorlalți. Fiind european, mă bucură rolul pe care îl joacă UE la OMC, pentru că stabilește anumite tendințe în multe domenii și e nevoie de oameni, de lideri, uneori chiar, și cu idei care încă nu sunt suficient de coapte pentru vremurile respective. Însă ideea de comerț și investiții uh, s-a renunțat la ea în 2003, dar iată că acum a revenit pe ordinea de zi. Nu știu, domnule Martin, dacă nu m-am exprimat suficient de bine. Dumneavoastră vorbeați de un compromis pe care Uniunea Europeană îl face. Ce vreau eu să spun este că Europa își uh, susține valorile și de aceea face un sacrificiu prelungind negocierile, neajungând la o soluție facilă Venind de la Hong Kong, l-am întrebat pe ministrul comerțului cum se poate să aveți un uh, acord de liber schimb cu Japonia, dar nu unul cu UE. Și mi s-a dat un răspuns evaziv, dar um, consider că probabil Japonia nu s-a bazat atât de mult pe valori ca și UE. Deci UE uh, nu face un compromis, ci un sacrificiu. Dacă îmi permiteți. Am înțeles foarte bine ce ați spus. Întrebarea mea însă era dacă nu cumva în mod nenecesar prelungim noi prea mult negocierile datorită structurilor și proceselor noastre. N-am însă niciun fel de comentarii în această privință, răspunde invitatul. Și acum am să vă împărtășesc o anecdotă care îmi depășește competențele, dar nu pot să mă abțin. Tot în China, săptămâna trecută mi s-a spus și sper să nu supăr pe nimeni, imaginați-vă că prim-ministrul Luxemburgului se întâlnește cu prim-ministrul Chinei și au o discuție și la finalul discuției premierul luxemburghez spune E bine că am avut această discuție pentru că împreună reprezentăm 1,4 miliarde de oameni. Iar premierul chinez spune și dacă dumneavoastră plecați, eu tot 1,4 miliarde de oameni reprezint. Și oricine din Europa poate să vină și să vorbească cu prim-ministrul Chinei și apoi să plece și tot 1,4 de miliarde de oameni este totalul. Deci, mesajul pe care vreau să îl dau este că suntem luați în serios, uh, am spus noi, dar mă refer la europeni și nu la OMC, deci Europa poate fi luată în serios doar împreună, ca voce unitară și niciun stat membru independent nu, de celelalte nu poate avea aceeași greutate. Pentru că și la nivelul negocierilor multilaterale trebuie găsite coaliții de susținere. A mai fost și întrebarea dacă acordurile de comerț regionale vor submina acordul general OMC. Și răspunsul este nu pentru că dacă se fac astfel de negocieri la nivel regional, se aleg partenerii relevanți. Iar atunci când ai succes, trebuie să depășești rezistențe în ambele țări semnatare. Există multe acorduri de liber schimb cu diferiți parteneri unde, să zicem, UE pe de o parte, partenerul X și apoi SUA și partenerul Y. La nivel bilateral se pot uh, îndepărta anumite rezistențe care, pe termen mai lung, pot duce la eliminarea acestor rezistențe și într-un acord multilateral. Dar ceea ce constituie un impediment în momentul de față sunt diferitele reguli de origine. Vorbeam de lanțurile de furnizare globale, lanțurile de valoare globale. Pe parcursul unui astfel de lanț global de producție și furnizare, iar uh, de fiecare dată te confrunți cu alte reguli de origine și preferințe tarifare, uh, activitatea comercială devine aproape imposibilă. Mulțumesc pentru această reacție. Am să dau acum cuvântul lui reprezentantului femei. Vă rog. Mulțumesc. O să încerc să fiu succint și dacă nu reușesc să întreb la, să răspund la unele dintre întrebările noastre, atunci puteți să mă contactați în bilateral și cu interes uh, și cu drag vă răspund la întrebări. Aș vrea să fac o serie de observații cu privire la multe dintre comentariile și întrebările care au fost adresate aici trebuie să fim foarte prudenți. Pe de-o parte, să nu dăm vina pe acordurile comerciale pentru ce nu merge bine. Uneori, s-ar putea ca aceste acorduri să aibă o vină, dar nu, nu tot ce se întâmplă rău e vina acordurilor comerciale și de partea cealaltă să nu ne aștept, să nu vă așteptați ca acordurile comerciale să rezolve toate problemele. Trebuie să punem lucrurile în perspectivă. Dacă apare o problemă legată de condițiile de lucru și salariile, atunci trebuie să găsim uh, modalitățile de rezolvare a acestora de la bun început și nu să încercăm să găsim instrumente care să vină pe ușa din spate, care să încearcă să, să le rezolve. Deci e foarte important să ținem cont, sigur, de chestiuni cum ar fi drepturile omului, um, chestiuni de mediu, condițiile de muncă, toate acestea sunt foarte importante și trebuie să fie soluționate. Însă dacă um, folosim un instrument cum este un um, tratat uh, comercial, uh, înseamnă să pui prea mare presiune asupra unui singur instrument. Deci trebuie să ne asigurăm că folosim instrumentele corespunzătoare pentru problemele relevante. Cât despre avantajele și costurile comerțului. Vreau să lămuresc un lucru în lumina câtorva dintre observațiile făcute aici cu privire la cine câștigă și cine pierde. Da, din câte știu, e sincer, cine, mai mulți uh, câștigători sunt oricine care cumpără un um, telefon, un ceas, uh, haine, uh, beneficiază de pe urma comerțului, dar nu prea ne dăm seama. Nu ne dăm seama că telefonul acesta ar costa cu câteva sute de euro în plus dacă nu ar exista comerț liber, dacă nu există aranjamentele globale care sunt în vigoare, dar oamenii care își pierd slujba ca urmare a acordurilor um, comerciale știu adesea de ce și-au pierdut uh, slujba și identifică acest lucru foarte clar. Și uneori uh, comerțul este învinovățit pentru pierderea unor locuri de muncă unde chiar nu este cazul, e mai degrabă modernizarea, nu comerțul care duce la aceste pierderi. Deci beneficiile generale, avantajele, sunt cu siguranță mai mari decât costurile. Însă, așa cum spunea altcineva înainte, acestea sunt mai greu de identificat. Dacă am renunțat la acestea, cu siguranță, însă le-am simțit lipsa. Dacă vrem să facem un fel de ilustrare, să ne gândim la uh, statele care fac industrializare, uh, care înlocuia importurile în anii 70 uh, toate acestea au avut um, bilanțuri dezastroase față de cele care și-au deschis uh, Um, economiile și chiar și acum uh, companii mm, țări cu export foarte mare, cum ar fi Germania, Irlanda sau Spania, cresc mai repede decât altele care au abordare inversă. Și același lucru se întâmplă și în alte regiuni din lume. Ne-am putea gândi, ne-am putea imagina um, că China ar fi putut să scoată peste un miliard de oameni uh, din sărăcie dacă n-ar fi avut ocazia să comercializeze cu restul uh, lumii ce avantaj minunat a fost pentru China, în special, că au avut aceste avantaje comerciale. Și acum o să mă refer la alte chestiuni, de exemplu, uh, acordurile multilaterale și cele regionale. O înțelegere multilaterală ar fi standardul în aur. Este etalonul aur. Aceste apoi, acordurile regionale sunt un lucru bun. Nu intervin neapărat în runda de la Doha, dar tot e important uh, să fie promovate uh, acordurile multilaterale la nivel național. Apoi problema local versus uh, internațional la producție. Ce aș spune e că trebuie să facem două lucruri ca, ca să alegem între acestea. În primul rând, să există o preferință uh, pentru produse locale. Sigur, vă rugăm să cumpărați produse locale, vă rugăm, chiar vă invităm să sprijiniți industriile locale, magazinele locale, produsele locale, dar pe de altă parte trebuie să ne asigurăm că producția locală și internațională stabilește prețuri um, uh, bune pentru tot ce ține uh, protecția mediului și așa mai departe. După ce acest lucru este asigurat, oamenii să fie liberi să facă o uh, alegere pe care vor. Pentru că dacă te duci cu mașina până la um, ferma locală s-ar putea să dăuneze mai mult mediului decât dacă se transportă uh, cantități mai mari de bunuri către locul de distribuție. Încă un comentariu. Am mai menționat și alte intervenții acest lucru. Tipul de probleme cu care ne confruntăm în lume sunt din ce în ce mai mult transnaționale. Și răspunsurile va trebui să fie și ele transnaționale, fie că e vorba de comerț, de mediu sau de alte sectoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. Ultimul um, membru al panelului nostru este domnul Kenaș de la OCD. Mulțumesc foarte mult. Câteva observații referitor la transparență. Dacă există dispoziții în acord sau nu, prin definiție, în general, faptul că există mai multă transparență, mai multă previzibilitate, mai multă certitudine, Uh, înseamnă că este o ocazie de atenuare a riscului de mită, corupție și mai departe și acordul de facilitare a comerțului este un exemplu foarte bun. E mult mai greu să mituiești funcționarii și ocaziile de a primi mită sunt uh, mult mai scăzute când se cunosc foarte bine normele, uh, regulile jocului. Deci acesta este un avantaj cu acordul în general și cu acordurile de facilitare a comerțului în special. Sunt de acord cu ce au spus alții în ceea ce privește um, multilateral, asta să fie în primul rând, dar trebuie să spun încă o dată, dacă nu se poate obține nimic, mai bine să se facă niște alegeri um, de politici interne, în primul rând. Au mai fost întrebări cu privire la comerțul în agricultură. Dacă consumatorii au de ales, pot să hotărească ce cumpăra și de unde, astfel încât să poată cumpăra produsuri, produse locale, dar să nu fie obligat să facă acest lucru pentru că piețele sunt închise. Asta e mai logic. Dar dacă um, închizi și mai mult piețele agricole, um, o să fie mai multe variații în preț, mai multe uh, vârfuri și așa mai departe și mai mulți oameni o să supere de foame în lume decât acum. Și situația în general se înrăutățește pe vreme ce uh, societății filmul și timpul și Trebuie să ne gândim dacă vorbim despre, nu știu, de chestiuni sociale, de mediu, că trebuie să ținem cont de aceste lucruri. Apoi, s-a mai spus opțiunile mai multe și prețurile mai scăzute vin pe de o parte pentru că e o concurență mai mare și pe de altă parte Uh, pentru că bunurile, serviciile și ideile trec frontierele, ceea ce duce la o productivitate mai mare, ceea ce duce la creștere. Dacă nu vrei creștere, închideți piața, dar dacă vrei crește, dacă vrei um, locuri de muncă mai bune și mai noi, trebuie să deschizi piața. Acum, um, oare globalizarea și, um, de fapt, avantajele piețelor deschise sunt de netăgăduit, însă distribuirea avantajelor nu este neapărat una echitabilă. De aici e nevoie, de aici um, e nevoie să intervină politicile naționale. Nu e vorba de o problemă a globalizării, ci este vorba de o problemă a politicilor naționale care nu tratează aceste probleme legate de distribuție. Vorbim uh, multă vreme despre politicile monetare și uh, economice, dar poate nu vorbim destul de mult despre politicile structurale. Mulțumesc foarte mult distinșilor paneliști. Uh, nu mai avem, uh, din păcate, timp, deci uh, nu avem timp să tragem concluzii. Aș vrea să doar să spun două uh, cuvinte. Mai bine împreună. Și cred că acest lucru este bun pentru viitorul nostru și în comerț. Mi-am încheiat aici mandatul de președinte al de moderator. Vă dau cuvântul, domnule președinte. Mulțumesc uh, tuturor, uh, mulțumesc paneliștilor și îi invit acum pe invitații participanți la cel de-al doilea panel să vină la prezidiu și să continuăm munca noastră fructuoasă. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Yes, I will stay. Hello. Hello. No. Is she gone? So we had, she's here. Tiziana is coming? No. So, ladies and gentlemen, now we can... Doamnelor și domnilor, trecem la al doilea panel de discuții în ceea ce privește discuția pe care am avut-o în Parlament pe, pe macinea CETA am avut uh, discuții, uh, au fost demonstrații împotriva TTIP-ului. Un uh, referendum în Olanda în ceea ce privește acordul cu Ucraina și în ultimele luni în America comerțul a jucat un rol important. Așadar, al doilea panel nici că vine într-un moment mai potrivit. Uh, în căutarea uh, încrederii, lupta pentru legitimitatea politicii comerciale. Doamna Tiziana Beghin este aici pentru a asigura oarecum egalitatea de gen, echilibrarea în această privință. Experții pe care îi avem aici sunt domnul Joachim Reiter, secretar general adjunct al UNCTAD, apoi doamna Rancea González, director uh, executiv al Centrului uh, Comercial Internațional, Pier Santa Caterina, director general al magazinelor Oxfam și Paul Brenton, economist șef la Banca Mondială. Aceasta este și ordinea în care vor uh, interveni și îl invit uh, pe Joachim Reiter să răspundă la întrebările noastre în căutarea încrederii. tad uh, este mai mult sau mai puțin vocea lumii în curs de dezvoltare. Mulțumesc! Este o plăcere să mă aflu aici. Există o suprapunere între acest uh, panel și cel anterior uh, într-un uh, moment uh, important. O să încerc să uh, fac o defalcare pe uh, trei parametri. Există o legitimitate în ceea ce privește comerțul în sine, apoi legitimitatea în ceea ce privește politica comercială, care este uh, preocuparea noastră de legitimitate în ceea ce privește politica promovată în domeniul uh, comerțului. Am ascultat uh, părerea OECD-ului um, al femeiului în ceea ce privește această creștere înceată. Nu știu dacă ați văzut Uh, publicațiile UPS de săptămâna trecută, comerțul uh, electronic uh, crește de șase ori mai rapid decât comerțul tradițional. Deci, în felul acesta, asistăm la o mutație esențială ca răspuns la o serie de uh, Um, provocări, cum ar fi salariile care au scăzut, apoi uh, răspunsul capitalului uh, la aceste venituri. Dar, în general vorbind, nu aici avem problema. Avem uh, o serie de provocări, dar nu asta este sursa preocupărilor. Politica comercială politicile comerciale în multe țări se confruntă cu multe uh, provocări, însă, în general, uh, vorbind, trebuie să spun că întotdeauna am asistat la acest tip de provocare. Economiile devin tot mai integrate și, pe măsură ce devin tot mai uh, integrate, sunt și mai multe provocări. Vă amintiți demonstrațiile împotriva OMC-ului la anii, începutul anilor 90, uh, demonstrațiile de la Seattle, o persoană care s-a dus uh, în fața Parlamentului suedez. Deci au fost o serie de greutăți legate de aceste uh, politici. Pentru viitor și deja de astăzi, o problemă va fi tot mai dificilă vor fi uh, reglementările uh, pe plan uh, național și problemele legate de protecția datelor personale. Trebuie să recunoaștem că aducem în sfera politicii comerciale diferite tipuri de obiective și diferite interese. Acestea nu sunt uh, neapărat încântate de felul în care este abordată uh, politica comercială, felul în care uh, se fac uh, negocierile și cum, practic, uh, se ajunge la niște târguri. Deci, avem o mare problemă la UNCTAD uh, și ne ocupăm foarte mult despre guvernanța uh, internet. Sunt diferite modus operandi uh, și acest lucru este o sursă de tensiune. Trebuie să fim cinstiți. Nu cred că ne confruntăm cu crize fundamentale. Suntem conștienți că ne confruntăm cu provocări, însă trebuie să fim liniștiți că în trecut am uh, rezolvat aceste provocări? Cum am reușit uh, să echilibrăm obiectivele de mediu cu obiectivele comerciale la începutul anilor 90? Deci politica comercială nu este problema cea mai spinoasă cu care ne confruntăm astăzi. Este o provocare majoră. Trebuie să fim uh, umili și să recunoaștem că nu avem toate răspunsurile când abordăm astfel de chestiuni. Bun, asta în legătură cu politica în domeniul uh, comercial și o să-mi cer scuze că uh, sunt, sunt foarte direct, totul este o mare harababură. Și asta din mai multe uh, privințe. Nu este nimic sofisticat. În ultimii 20 am devenit uh, specialiști uh, în antidumping, uh, reguli comerciale și proprietatea intelectuală. Însă comerțul este distribuțional prin natura sa și așa este și menit să fie. Având o astfel de natură distributivă, nu este suficient să încerci să dai răspunsuri, pentru că uh, societatea nu va fi mulțumită. Și cred că este o provocare. Cum creăm un consens național? Cum uh, creăm o liniștire cu acțiuni reale care să abordeze efectul distributiv al uh, comerțului? Vreau să fiu cât se poate de clar nu cred că soluțiile uh, nu, uh, pe care le avem în față nu pot să rezolve politica, pentru că acest lucru nu este uh, înglobat în politicile comerciale. Și, în mod paradoxal, ele predomină în acest ritual. Apoi, preocupările uh, cetățenilor nu trebuie să fie abordate prin uh, măsuri procedurale. Oamenii se tem că își pierd locurile de muncă. Mi se pare îngrijorător atunci când privesc din afară la Uniunea Europeană. Competența pentru politica comercială este federală, în vreme ce reacțiile la uh, problemele cetățenilor trebuie să fie pe plan național, prin mijloace naționale. Dar Uniunea Europeană discută care sunt răspunsurile comune ale statelor membre prin instrumentele pe care le au la dispoziție pentru a veni în întâmpinarea cererilor cetățenilor. Sigur, este o discuție foarte sofisticată, însă protecția socială, redistribuția, ca să vă dau un exemplu concret – Asistența pentru ajustare comercială la Statele Unite este de 1 dolar pentru 25.000 de uh, dolari venit. Deci este 0,0004% care merge pentru distribuție. Fondul global de ajustare al Uniunii Europene în, a fost de 113 milioane care au fost uh, distribuite într-o economie de uh, 13 trilioane de euro. Acest lucru este nesustenabil. Răspunsul nu este federal, poate, dar trebuie să dăm un răspuns. Deci trebuie să găsim metoda de a aborda politica promovată în uh, domeniul uh, comerțului, să ținem uh, cont de îngrijorări și să maximizăm beneficiile. beneficiile comerțului sunt nenumărate, sunt recunoscute, dovedite, însă ele vor fi uh, captate de cei care doresc să promoveze intensitatea capitalului. Deci nu putem să uh, le punem pe toate la oaltă. Potriva în domeniul educației, care a fost unul Uh, dintre uh, motivele pentru, că, uh, pentru care au fost înregistrate succese. Unul dintre vorbitorii de la panelul anterior au spus că suntem confruntați tot mai mult cu lucruri pe care nu le putem rezolva noi înșine, probleme de natură transfrontalieră. Uh, aproximarea uh, reglementare în Africa, de pildă, a fost o modalitate. Paradoxul și avertismentul meu pentru Uniunea Europeană. Este foarte bine că aveți o, o politică comercială uh, val, uh, bazată pe valori, dar să nu vreți să fiți un uh, misionar comercial, pentru că acest lucru nu va funcționa. Trebuie să vă bazați pe un dialog pentru a vedea care sunt răspunsurile uh, Uh, la încercările noastre de reglementare. O să vă dau un exemplu. Creșterea este mai mare în uh, țările în curs de dezvoltare astăzi decât în țările bogate. Am asistat uh, la o creștere rapidă a standardelor de sustenabilitate în țările în curs de dezvoltare. Apoi colaborarea. Vedeți că Europa a făcut pași uh, uh, importanți în această privință. Bun, încercați să ajungeți la ei, dar nu le țineți uh, predici. Apoi, politicile comerciale trebuie să aveți în vedere că status quo-ul este uh, regresiunea în uh, lumea de astăzi, pentru că ceilalți nu se luptă cu aceleași probleme cu care se luptă Europa sau Statele Unite. Deci sunt mai multe semne de întrebare în legătură cu politicile comerciale. De pildă, șoseaua de uh, centură din uh, China care uh, a absorbit 40% din fonduri. Mulțumesc pentru această expunere deschisă. Al doilea vorbitor este doamna Arancia González, director executiv de la Centrul uh, Internațional pentru Comerț, ITC. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În societățile democratice, piețele deschise se bazează pe o licență socială. Problema este că în multe economii avansate această licență socială a devenit extrem de fragilă. Exist- această criză a legitimității este atât nefericită, dar e de înțeles și trebuie să abordăm ambele probleme ale acestei, ambele dimensiuni ale acestei probleme. De ce? Pentru că piețele libere ne-au ajutat să scoatem din sărăcie extremă un miliard de oameni. Și nu este o realizare mică, aș spune. Cererea externă a fost utilizată pentru a transforma economiile care în trecut se bazau pe productivitate scăzută. Iar această transformare la care asistăm astăzi în Kenya, în Vietnam, în Ecuador, pentru a menționa doar câteva de pe diferite continente, se întâmplă de fapt și aici în Europa. Dacă ne gândim la miracolul german, acest lucru nu s-ar fi întâmplat dacă nu ar fi existat cererea externă. Dar uh, este și o situație nefericită pentru că această politică economică care a dus la creșterea paletei de opțiuni pentru consumatori, a dus la creșterea de productivitate, creează și frustrări, ceea ce este de înțeles. Până astăzi, elitele politice și oamenii de afaceri nu au uh, nu s-au concentrat și asupra problemei că astfel de liberalizări afectează și țesutul social al societăților noastre. Și asta este problema cu care ne confruntăm astăzi, atunci când micro se întâlnește cu macro. E foarte frumos să spui că la nivel macro o duce mai bine, dar la nivel micro, într-adevăr, există multă suferință. E de înțeles și pentru că comerțul a devenit simbolul tangibil pentru schimbările economice pe care le parcurgem. Chiar dacă, dacă mă întrezați pe mine, nu comerțul ar trebui să ne îngrijoreze sau nu ar trebui să ne îngrijoreze, îngrijoreze atât de tare. Este o fantomă numită tehnologie, tehnologia care nu este supusă niciunui referendum, nu căreia i se nu îi se adresează niciun protest al străzii, nu trebuie să treacă prin niciun vot parlamentar care tehnologie capacitează până la urmă și baza piramidei noastre, dar care duce la aceste uh, dezechilibre în țesutul nostru social. Să vedem, iată, cât uh, de mult închidă, închidem ochii față de problemele reale. O mare parte a construirii legitimității se va bazea nu doar pe diplomație, ci pe politici interne, economice și sociale. Și, desigur, politicile sociale ale statelor membre UE au fost bune pentru a-i salva pe oameni de sărăcie, dar în zilele de astăzi salvarea față de sărăcie nu este suficientă. Deci trebuie să ne gândim și care este acordul nostru social în Europa. Și pentru mine această dezbatere, de fapt, nu se poartă între stânga și dreapta, ci diviziunea este între o societate deschisă și una închisă. Societățile care capacitează oamenii, indivizii pentru a face față schimbărilor socioeconomice și schimbărilor tehnologice care afectează atât de mult țesutul nostru social, această pregătire pentru a se adapta la noile oportunități create de tehnologie nu sunt suficiente pentru acest proces de ajustare și vreau să vă reasigur că nu vom vorbi doar despre altceva și nu doar și nu despre comerț, pentru că suntem la INTA, dar toate aceste lucruri se leagă de comerț și sunt trei lucruri la care uh, trebuie să fim atenți. Să înțelegem că obstacolele în calea comerțului în secolul 21 sunt de natură reglementativă. Și aici mă refer la calitatea comerțului și nu la cantitate. Și calitatea comerțului se leagă, așa cum a spus și Joachim acum un moment, de la siguranță, sferă privată, principiul precauției și așa mai departe. Și de asemenea trebuie să păstrăm dreptul guvernelor de a reglementa pentru a ne menține această licență pentru acorduri comerciale. În al doilea rând, politica comercială din secolul 21 trebuie să fie inclusivă. M-ați tot auzit vorbit despre acest lucru, așa că nu mă voi repeta. E suficient să spun că 95% din țesutul economic din fiecare care dintre țările dumneavoastră sunt IMM-urile. Haideți să ne asigurăm că aceste reguli comerciale sunt aduse mai aproape de IMM-uri, iar oportunitățile create de acordurile comerciale să fie și pentru IMM-uri. La fel trebuie ca și femeile să fie capacitate să facă comerț. Sigur, suntem la Comisia INTA, de aceea vreau să mă asigur că această inclusivitate la care mă refeream presupune și participarea femeilor în comerțul internațional. Cam atât în ceea ce privește politicile comerciale. Situația se regăsește nu doar în economiile avansate, ci și în țările în curs de dezvoltare, unde există câteva milioane bune de oameni care încă mai trăiesc în sărăcie externă și pentru care ne-am angajat că îi scoatem din sărăcie până în 2030. De asemenea, politicile comerciale trebuie să fie și în serviciul durabilității. Aici nu trebuie să explic mai multe că Uniunea Europeană este oricum lider în acest domeniu și în ceea ce privește schimbările climatice. Dar e bine să ținem seama și de acest aspect. Însă, inclusivitatea și sustenabilitatea politicii economice și abordarea obstacolelor în calea comerțului în secolul 21 nu va fi suficient. Trebuie o mai bună sincronizare a politicilor comerciale cu cele interne și europene. Și asta presupune să uh, abordăm și efectele de distribuire ale comerțului. Și acesta nu este un concept abstract. Se leagă de uh, educație, pregătire profesională, politici active pe piața muncii și, de ce nu, cu introducerea unui venit uh, de bază universal, cu politici inovatoare, cu fiscalitatea, cu cooperarea internațională pentru a pune capăt evaziunii uh, fiscale a multinaționalelor sau evitării fiscale, mai bine zis. Deci, putem menține piețe deschise, dar trebuie să existe politici active la nivel intern. Mai există alte țări cu piețe deschise și cu politici sociale mai puțin sofisticate ține de dumneavoastră să aveți în vedere exemplele cele mai bune, n-am să le denumesc eu. În opinia mea, provocările pe care le aveți în față nu sunt acelea de a alege între piețe închise și piețe deschise. Nu aveți această opțiune, dată fiind tehnologia. Dacă cineva din această sală consideră că uh, se pot închide piețele pentru protejarea cetățenilor, îmi pare rău, această opțiune nu este disponibilă. Opțiunea este între piețe deschise și politici active pentru a capacita indivizii să se adapteze sau piețe deschise cu redistribuire echitabilă. Și aștept cu interes să văd ce, va fa- ce vor face Statele Unite în uh, următoarele săptămâni, pentru că pentru mine acesta va fi testul. <laughs> But nevertheless, uh, we will see what will happen in the United States. Da, spune președintele, așteptăm cu toții cu interes să vedem ce se va întâmpla în Statele Unite. Pierre Santa Caterina director general din partea Oxfam Magazines, se implică în comerțul echitabil. Vă întrebăm așadar care este opinia dumneavoastră vis-a-vis -vis de maniera în care politica comercială poate fi îmbunătățită. Euh, da, am venit și cu o mică prezentare. Mă numesc Pia Santa Caterina, sunt director general la Oxfam Magazinele Lumii o să fac o prezentare un pic diferită, pentru că noi suntem un actor de pe teren, dar oricum mă, mă bucur foarte mult, îmi face deosebit de plăcere și onoare să fiu asta aici, să vă prezint organizația noastră și ceea ce uh, gândim noi despre politicile comerciale. Suntem o organizație de comerț echitabil care există de peste 40 de ani. Suntem bazați în Belgia francofonă și proprietarii uh, Um, organizației sunt uh, voluntari, sunt în număr de 4.000. Facem parte din uh, Organizația Mondială a Comerțului Echitabil, în care sunt incluse peste 400 de organizații din întreaga lume și, de asemenea, facem parte și din Biroul pentru promovarea comerțului echitabil, care face um, un lobby pentru Uniunea Europeană și este uh, reprezentat astăzi aici prin Sergi Corbala. Următorul slide. Comerțul echitabil înseamnă, în primul rând, produse de două tipuri, unele alimentare, care vin din sud, pentru că e vorba de comerț cu state sărace, dar din ce în ce mai mult și din nord. De ce? Pentru că noi sprijinim agricultura locală și faptul că schimbarea structurală și globală pe care o vrem trebuie să fie sprijinită de produsele locale. Deci mm, produsul are și o conotație comercială, e un business, un comerț, dar avem și o perspectivă socială pentru că trebuie să promovezi niște valori. Lucrăm cu precădere cu mici producători. Oxfam magazinele lumii, nu lucrează direct cu agricultori, trece prin Eticable, um, Oxfam Fair Trade și punem accentul pe faptul că organizațiile cu care lucrăm chiar cunosc produsele, um, persoanele care produc un anumit produs. Și ne ocupăm de asemenea de produse de artizanat. Venim cu produse de acest tip care vin de peste tot din lume, India, Sri Lanka. Vedeți aici uh, niște exemple. Deci, în comerțul echitabil nu apare doar partea de produse alimentare. Acum se mai vorbește și de, despre bănci care încearcă să fie din ce în ce mai uh, echitabile și noi ne ocupăm și de partea aceasta de artizanat. Această prezentare nu vrea neapărat să vă prezinte ce face Oxfam, ci vrem să vă explicăm că noi sau um, GEPA, Citronato um, uh, Mercato în Italia, Solidar Mund în Franța, uh, astfel de organizații există de, pe, de 40 de ani și au o experiență reală de activități comerciale altfel, în funcție de principii altfel principii că, da, trebuie să trăiești de pe urma profitului, că vorbim despre comerț până la urmă, dar Uh, cam 2 milioane uh, și jumătate de persoane trăiesc de pe urma agriculturii echitabile. Deci nu e vorba doar de o poveste, o mișcare care există de multă vreme și care are un sprijin cu adevărat, e o mișcare cetățenească, deci are o legitimitate pentru a desfășura comerț. Tot ce facem noi uh, are la bază 10 principii care corespund foarte mult cu obiectivele de dezvoltare durabilă, SDG-urile. Prin sprijinirea producătorilor marginalizați o să reducem sărăcia. Un principiu este egalitatea între bărbați și femei, apoi munca decentă. Deci, pe baza experienței noastre, am văzut că și comerțul uh, echitabil trebuie să fie niște cadre um, care să fie sprijinite de um, mișcările politice și cetățenești nu și de aceste SDG-uri. Nu suntem doar o organizație comercială, ci și una care își propune să promoveze valori. Deci, prin comerțul echitabil, vrem să sprijinim o activitate comercială, agricultori, artizani din Uh, lumea din Sud, dar uh, mi se pare că nu doar un scop în sine, ci și un mijloc pentru a denunța practici nedrepte. De exemplu, s-a arătat că există în lumea sucului de portocale o problemă care este um, cauzată de Um, tarif, barierele tarifare din Statele Unite și, de fapt, în piața europeană, de exemplu, inundată de suc de portocale, dar sunt doar trei producători la bază. Mai avem o campanie care arată că în tot lanțul de valoare, de la resurse până la deșeuri și, bineînțeles, trecând prin producție, distribuție și producție, există alternative și că trebuie să le promovăm. Acestea sunt susținute de un număr mare de oameni. Facem de asemenea sensibilizare în rândul cetățenilor, de exemplu, împreună cu furnizori, am um, condus campanii pentru egalitatea între bărbați și femei în India și în Bangladesh și în același timp aveam campanii și aici, în Belgia. Și facem ceea ce fac eu acum, încercăm să influențăm factorii de decizie economici și politici. Avem o viziune a unui sistem care se bazează pe o societate democratică și o economie durabilă. Considerăm că sărăcia este cauzată de inegalitate și că inegalitățile uh, sunt rodul unor alegeri politice și economice. E o veste proastă, dar și bună în același timp, pentru că dacă e vorba de o alegere, atunci putem să alegem și altceva. Ne gândim că politicile comerciale altfel cum ar fi politica aceasta Trade for All, comerț pentru toți, politica doamnei comisar Malmström, este mm, una care are multe aspecte pozitive mai ales partea de sustenabilitate, recunoașterea unei politici comerciale bazate pe valori, cumva e evident. De asemenea, apreciem mm, faptul că există um, o secțiune privind comerțul echitabil și etic și acolo se oferă chiar un premiu pentru orașul care face um, comerț echitabil și etic, un lucru care poate fi sprijinit de cetățeni. De asemenea, vrem o gestiune responsabilă în întreg lanțul de valori. Cetățenii, sigur, um, vor să sprijine astfel de clauze, însă ne pare rău că uh, Marea parte a solicitărilor făcute către sectorul privat se bazează mereu pe o abordare voluntară, care nu e de ajuns. Mai ales că utilizarea interesului privat poate să ducă la niște afaceri nesustenabile, care uh, contravin interesului general pe termen lung. Se, cumva oamenii își aleg, fac cherry picking, cum se spune. Caută obiectivele pe care le interesează ca să facă profituri pe termen scurt și le lasă deoparte pe celelalte pentru că profitul de pe urma investițiilor nu este la fel de mare. Ca să avem o dezvoltare durabilă și una globală, trebuie să avem o abordare globală, cuprinzătoare. Toți actorii să fie implicați. E clar că pentru noi e important să facem comerț, dar să fie unul uh, corect și care să respecte omul și planeta. Și nu e mereu așa. Trebuie să ne gândim la ce se întâmplă. Multe persoane din regiuni defavorizate, dar și la noi din ce în ce mai mult, n-au dreptul la condiții de viață durabile și decente din cauza unor mecanisme economice dezechilibrate care duc la situații absolut nedrepte, uh, prețuri nedrepte, situații de concurență neloială. Până la urmă, mulți uh, oameni, lucrători, uh, oameni care se ocupă de artizanat, agricultori, se află cumva la capătul lanțului de producție și au condiții de viață și de muncă nedemne și se încadrează de fapt sub pragul sărăciei. Sunt multe persoane care uh, produc hrană, dar suferă de foame. Una dintre anchetele Oxfam, ne facem astfel de anchete încă din um, 2010. 62 de oameni, cei mai um, bogați, au mai mult uh, bogăție, au o avere mai mare decât jumătate din populație și de asemenea 1% dețin uh, la fel de mult cât restul de 99% și de aceea poate să intervină aici trade for all, comerțul pentru toți. Comerțul poate să devină un instrument pentru a reechilibra aceste inegalități. Pentru noi e important ca acordurile comerciale să respectă se respecte politicile de interes public. De exemplu, politica alimentară, să se știe cum sunt produse alimentele, ce calitate au, de asemenea protecția muncii, politica de apărare a drepturilor fundamentale, de asemenea o politică fiscală mai dreaptă. Considerăm că 7 miliarde, 7 mii de miliarde de dolari uh, sunt, uh, se pierd în partea aceasta fiscală și ar trebui să avem niște politici mai progresiste. Considerăm că noua politică comercială trebuie să aibă niște caracteristici importante, cum ar fi conservarea regimurilor de excepții pentru a permite statelor mai puțin dezvoltate să aibă acces pe piețe și să recupereze întârzierele. De asemenea, considerăm că trebuie să existe o apropiere între cetățeni și instituțiile publice, dar și cele private, adică multinaționale, asta printr-o transparență mai mare în mecanismele de negociere și de luarea deciziilor, s-a spus și Adenaul, apoi când e vorba de soluționarea conflictelor, considerăm că statele noastre au sisteme judiciare eficiente și că conflictele între Um, sectorul public și privat trebuie să treacă prin instanțele naționale. De asemenea, trebuie să avem niște clauze obligatorii în contracte. Sigur, avem unele pe care le putem uh, uh, promova în fața instanțelor când vine vorba de bani care nu sunt colectați, dar după aceea trebuie să vedem ce cu impactul asupra societății, asupra mediului și asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă. Pentru noi, răspunsul este destul de simplu. Dacă vrem să avem legitimitate, trebuie să facem ceea ce spunem. Și există multe cadre. COP21, care se discută în prezent la Marrakesh, deci acordurile acestea privind schimbările climatice, apoi uh, drepturile omului, reglementate de mulți ani și mai există și cadrul privind obiectivele de dezvoltare durabilă, care reprezintă o bază bună care solicită o intervenție a sectorului privat pentru a alinea chestiunile comerciale și cele de dezvoltare. Acest lucru sigur va duce la mai multă legitimitate pentru comerț. Noi ne ocupăm de comerț echitabil, dar nu sunt decât o picătură într-un ocean acesta al comerțului, însă vrem să demonstrăm că se poate face comerț pe principiile acestea ale comerțului echitabil. Vă mulțumesc pentru atenție. Merci beaucoup. And uh, last but not least, Mr. Brenton. Donald Brenton. Economist șef la Banca Mondială. Creșterea comerțului este cheia uh, reducerii sărăciei. Da, despre asta vreau să vorbesc. S-a vorbit uh, uh, despre valori și uh, despre formul în care se discută conștientizarea uh, populației în legătură cu aceste chestiuni. Pentru Banca Mondială, legitimitatea uh, comerțului vine din uh, rolul său în a reduce sărăcia. Am elaborat uh, un uh, raport împreună cu OMC în legătură cu comerțul și reducerea sărăciei. Însă, uh, iată această imagine la granița Ruandei. 30.000 de oameni trec granița în fiecare zi. O să mă întorc la acest lucru. Însă aceasta este realitatea comerțului. Pe de altă parte, sunt toate uh, realitățile cu care ne confruntăm. Uh, următorul uh, diapozitiv, următorul slide aveți un uh, grafic de obicei cu o creștere și o descreștere și acest grafic este la fel. Am uh, discutat pe partea stângă, uh, avem globalizarea care este în creștere, ponderea exporturilor în PIB-ul global, care a crescut foarte mult în ultimii 25-30 de ani, apoi partea de stângă este venitul mediu. Însă Uh, pe de dreapta avem uh, cifra uh, care reprezintă reducerea sărăciei. Comerțul a jucat un rol esențial în reducerea sărăciei extreme în lume. Pe următorul slide vom vedea mai mult. Pe partea stângă aveți aici efectul Asia de Est, acest uh, este un, o realizare extraordinară. Sunt uh, un miliard de oameni care au depășit stadiul de sărăcie. Pe partea dreaptă avem încă provocările. Provocările uh, pe care, cu care se confruntă oameni care trăiesc în sărăcie. Până în 2030, după Uh, părerea noastră, majoritatea oamenilor săraci din Asia de uh, Sud vor ieși din sărăcie, iar sărăcia va fi un fenomen care caracterizează Africa. Deci, uh, aceasta este provocarea. Cum favorizăm globalizarea astfel încât ea să pună capăt sărăciei extreme în regiunile unde ea mai există. Comerțul a crescut vertiginos în Africa în, ultima, în ultimul deceniu, însă acest lucru nu prea a avut uh, un efect asupra sărăciei, dacă a existat un asemenea uh, efect. Deci, uh, comerțul uh, este un driver cheie, dar nu garantează eliminarea sărăciei. Și o să vorbesc despre asta trecând la următorul slide ne gândim întotdeauna la rolul uh, comerțului în susținerea creșterii, dar uh, există și alte modalități, uh, um, împuternicirea femeilor. Sunt sute de mii de femei în lume care au beneficiat de pe urma comerțului pacea și stabilitatea dacă ne gândim la granița dintre Congo și Rwanda instabilitatea și conflictul uh, uh, duc la sărăcie. 90% uh, uh, din populația săracă trăiește în state cu o fragilitate din acest punct de vedere. Deci există o serie de modalități prin care comerțul poate să influențeze uh, sărăcia, însă esențial este că deschiderea comerțului este o okay, cheie, dar nu este singura modalitate. Și experiența din Africa în ultimii 15 ani cu preponderența mineralelor demonstrează acest lucru. Ceea ce facem în raportul elaborat împreună cu OMCU, analizăm provocările uh, cu care se confruntă oameni care le limitează posibilitatea de a beneficia de efectele comerțului. Cum se poate compensa acest lucru pentru a se adapta? În țările în curs de dezvoltare facem acest lucru. Cine uh, suferă un impact negativ al globalizării comerțului și cine nu are acces la beneficiile uh, globalizării. Și sunt patru trăsături cheie care limitează această posibilitate. Cei Uh, săraci trăiesc uh, în zonele rurale, deci uh, sunt deconectați de la rutele comerciale. Majoritatea celor săraci trăiesc și lucrează în sectorul informal, deci nu au acces la finanțare și alte avantaje care i-ar ajuta să beneficieze de pe urma comerțului. Așa cum am spus, marea majoritate a săracilor trăiesc în state aflate în conflict sau cu o stare fragilă. Și, nu în ultimul rând, sărăcia are un impact deosebit asupra femeilor și uh, constrângerile uh, împiedică femeile să beneficieze uh, de pe urma activităților comerciale. Deci, pentru Banca Mondială, acestea sunt provocări pe care trebuie să le abordăm dacă uh, vrem uh, să eradicăm sărăcia extremă până în anul 2030. Care sunt chestiunile pe care trebuie să le analizăm? Reducerea uh, costurilor comerciale, uh, tarifele Uh, există diferențe între Asia și uh, Africa, uh, diferențe între regiuni, dar aceste costuri pot fi reduse pentru a facilita comerțul. În țări trebuie să facem tot ce se poate, astfel încât beneficiile comerțului să fie maximalizate pentru a reduce sărăcia extremă. Uh, oferirea de competențe, uh, accesul la piață sunt esențiale. De asemenea, riscurile cu care se confruntă uh, săracii aceștia se confruntă cu riscuri extreme, ceea ce îi împiedică să beneficieze de efectele comerțului. Agricultorii de subzistență ar beneficia de o specializare într-o anumită recoltă, însă există riscul uh, ca recolta lor uh, să fie distrusă și atunci uh, trebuie să se gândească la măsuri de atenuare și trebuie să se gândească la existența unor plase de siguranță. Sigur, acest lucru trebuie avut în vedere. Apoi, rolul Băncii Mondiale și al altor instituții este să uh, uh, încerce să găsească un mediu favorizant pentru infrastructură. Și aici o să vă dau un exemplu care este interesant. Rwanda a investit foarte mult în educație. Milioane de copii din Rwanda sunt uh, incluși în sistemul de învățământ secundar, un uh, mare succes. Uh, Rwanda generează cam 60.000 de locuri de muncă anual. Uh, pentru copiii care uh, finalizează uh, sistemul de învățământ. Sigur, comerțul trebuie să uh, joace un rol, apoi migrația. Am discutat mult despre migrația sora geamănă a comerțului. Însă provocările cu care se confruntă țările în curs de dezvoltare în ceea ce privește investițiile în educație, dar apoi cum vor asigura locurile de muncă pentru cei educați. Apoi, avem nevoie de uh, date care să monitorizeze impactul uh, comerțului asupra săracilor. Dacă aceștia sunt în zona rurală și lucrează în uh, uh sistemul informal, nu pot fi monitorizați și trebuie să facem mai mult. Și putem să facem mai mult pentru că uh, există soluții, sateliții, media socială. Uh, deci putem să monitorizăm mult mai de aproape Um, care este uh, impactul acordurilor de parteneriat economic uh, asupra unor astfel de țări. Ne întoarcem la imaginea inițială pentru că asta uh, este situația cu care ne confruntăm la granița dintre Rwanda și Congo ceea ce facem acolo, îmbunătățim infrastructura. Infrastructura uh, este uh, inadecvată nu există uh, toalete pentru comercianți și uh, asta este o problemă mai ales pentru femeile cu uh, copii. Deci îmbunătățirea infrastructurii este esențială. Simplificarea regulilor și a procedurilor astfel încât acestea să fie transparente și să uh, înlăture posibilitatea de coru corupție uh, și apoi agențiile care lucrează la uh, graniță. S-a discutat despre venituri și uh, despre corupție. Considerăm că uh, frontiera este punctul cheie de unde trebuie să uh, pornim atunci când abordăm uh, corupția. Dacă nu putem să stabilim uh, corupția la frontieră, cum să o facem uh, în restul țării? Deci trebuie să pornim de la corupție. Este uh, un exemplu de activități pe care le desfășurăm în cadrul Băncii Mondiale pentru a ne asigura că uh, comerțul duce la reducerea sărăciei. Mulțumesc! Înainte de a da cuvântul uh, colegilor mei, vreau să vă spun că sunt puțin confuz, pentru că, de o parte, uh, este uh, ilogică, nu putem să ne închidem piețele și avem globalizarea și acest lucru a fost arătat foarte clar de Arancea. Este o iluzie să ne gândim că putem să închidem piețele. Deci comerțul este necesar. Acum am auzit de la mai toți din acest panel că comerțul funcționează numai dacă există condițiile create, distribuția uh, beneficiilor, educația, coeren, coerența politicilor, problema uh, fondului pentru globalizare a fost ridicată în discuție. Deci, întrebarea mea este ce se întâmplă dacă condițiile nu sunt cele adecvate? Ce facem? Lăsăm comerțul de unul singur? Separat? Acest lucru nu este posibil. Cum putem să influențăm partenerii să creeze condițiile necesare astfel încât alții să beneficieze de pe urma comerțului? o întrebare pentru toată lumea. Domnul Fielner, după care Maria Arena. În mod cert, politica comercială europeană, poate chiar și cea la nivel global, politica la nivel global este în criză acum. Ne aud um, Um, neapărat că e vorba de protecționism, ci că se dorește protejarea comerțului, chiar și în această clădire. Și deseori în paneluri precum acesta aud că este un fenomen nou, că dar îmi cer scuze, Fred, Bastiac, că uh, s-au luptat liberalii în adunările naționale. Și dacă citim procesele verbale, era vorba întotdeauna despre distribuție. Și sigur, se poate vota pe politica comercială, dar nu și pe restul. Dar opoziția, rezistențe, întotdeauna au existat. Sigur că nimeni nu vrea să se regăsească pe lista perdanților, dar uite că uităm astăzi lucruri care de fapt se întâmplă de demult. Nu mai suntem în secolul XIX, atunci când vorbeam de țesătorii de fapt, dar vreau să pun acum întrebarea dacă asistența pentru ajustarea la globalizare sau la uh, acorduri comerciale, pentru că dacă un program a fost criticat în contextul uh, Statelor Unite este cel de ajustare la comerț, unde nu se găsește niciun fel de diferență statistică între cei care au fost în program și cei care nu au fost în program. Asta poate fi însă boala ambelor programe federale, de acolo și de aici. Cred însă că mai e o problemă și cu asta pentru că implică că comerțul este principala problemă. Cine spune că am avea un program de ajustare la comerț electronic? Eu cred că descriem lucrurile în așa fel încât le dăm apă la moară celor care spun că comerțul este problemă. Și de aia mă adresez dumneavoastră. Dacă am înțeles corect ce ați spus, spuneți că oamenii suferă. Sau nu doar că oamenii suferă de pe urma globalizării, ci mai degrabă că nu fac parte din globalizare. Și atunci ei iau asta ca argument uh, pentru a dovedi că comerțul este rău. Dar uh, nu, problema e că nu participă la globalizare și vor suferi în continuare dacă nu participăm. Maria Are. Uh, Mulțumesc. Mulțumesc uh, intervenienților. Vreau să spun că nu cred că, cel puțin nu în această sală, nu cred că sunt persoane care să se opună comerțului. Ar fi absurd ca europeni să ne opunem comerțului. Suntem prima economie care trăiește de pe urma importurilor și exporturilor. Deci, cred că ar fi un gest populist să spunem că ne opunem comerțului. Aceasta este prima idee pe care vreau să o spun. Trebuie să rectificăm puțin lucrurile, pentru că s-ar putea să existe niște neînțelegeri în ceea ce privește obiectivele pe care le urmărim. Da, trebuie să fim favorabili comerțului, dar să avem critici legate de politicile comerciale, pentru că acestea pot să cauzeze o accelerare a unor fenomene pe care încercăm să le combatem în alte parte, cum ar fi inegalitatea, care se întâmplă astăzi um, peste tot, nu doar în Europa, ci în întreaga lume. Deci, întrebarea pe care trebuie să ne punem este politicile noastre comerciale de astăzi, nu cele de ieri, deci cele de astăzi chiar uh, duc la obiectivele pe care trebuie să le urmărim uh, neapărat astăzi și cred că nu trebuie să fie acelea care au fost imediat după război. Ne aflăm într-o situație nouă, cum spunea și dumneavoastră, cu tehnologii noi, cu o modernizare mai rapidă. Deci, politicile noastre uh, Um, comerciale chiar îndeplinesc aceste obiective și aceste provocări. Deci e important să ne punem această întrebare. Încă un lucru cu care sunt perfect de acord. Politicile comerciale nu pot să rezolve tot. Bineînțeles. Însă avem impresia cumva aici, la nivel european, că um, avansăm pe o singură parte. Mizăm totul pe politici comerciale care nu sunt neapărat adaptate provocărilor cărora trebuie să le facem față, pentru că este singura um, politică unde putem să ajungem la un compromis, unde putem să găsim o majoritate ca să mergem mai departe. În rest, pentru tot ce e în afară, tot ce ține de politice industriale, la nivel um, european, nu ajungem la un consens. De fapt, acesta aceasta este problema în acest moment, echilibru între o politică comercială adevărată pe care trebuie să o avem și politica bunăstării pe care trebuie să o garantăm în Europa și, cum spunea și dumneavoastră, sunt de acord în întreaga lume, Africa printre altele. Aici sunt problemele. Eu știu că suntem la INTA aici și că vorbim despre politica comercială, dar trebuie să ne lărgim puțin orizontul, să ne gândim și la alte politici care trebuie să fie incluse. Da, thank you. Mulțumesc și eu vreau să reiau o chestiune specifică legat de exemplu Oxfam, care a mers pe căi noi în ceea ce privește comerțul echitabil sau alternative. Și se leagă și de ultima contribuție din partea reprezentantului Băncii Mondiale. Cum anume transpunem aceste cereri, aceste propuneri această gândire în alternative, ținând cont de cadrul în care trebuie ca comerțul să reacționeze la condițiile socioeconomice. Cum le transpunem în practică? Sunt de acord, marile multinaționale precum Apple sau alții cu aceste cerințe. Cum ajungem așadar la o abordare practică în reorganizarea acestui cadru internațional? Este și legat de discuțiile pe care le-am avut în uh, forumul UNCTAD vara trecută. Dumneavoastră mai spuneți și că Comerțul trebuie să fie inclusiv, dar ce presupune asta la modul concret? Cum ajungem la o stabilire a regulilor la modul concret? Domnul Buchner, vă rog. Mulțumesc. Contribuția mea nu se referă la Europa de astăzi, ci mai degrabă la partenerii noștri comerciali. S-a spus că e nevoie de acces la tehnologie la nivelul uh, actual doar prin un comerț uh, mai extins. Și aș vrea să vă dau câteva exemple. În momentul în care se dezvoltau calculatoarele, mă aflam în Japonia. Acolo societatea era absolut închisă. Nu se putea importa niciun fel de calculator din afară. Calculatoarele japoneze erau însă într-un stadiu în care nu-ți permiteau să lucrezi cu ele. În decurs însă de câțiva ani, acest protecționism a dus la o dezvoltare puternică a tehnologiilor la nivel intern. Al doilea exemplu, Germania după război. Noi nu aveam acorduri de liber schimb, din fericire, la momentul respectiv. Uh, și am să mă refer concret la domeniul meu specific, crearea telefoniei mobile. Ar fi fost absolut imposibil să atingem acel rol pe care l-a jucat Germania la construirea acestei rețele în anii 90 dacă ar fi existat astfel de acorduri de liber schimb, pentru că nu exista o piață, era o piață închisă de fapt. Am adus astfel de exemple, pentru că uneori pentru crearea unei industrii este nevoie de o piață protejată pentru a putea strânge capitalul necesar pentru a crea o ramură industrială capace. Vreau să țineți cont de acest lucru, că astfel de acorduri de liber schimb uh, pentru partenerii noștri comerciali din țările în curs de dezvoltare poate să le împiedice dezvoltarea. Mulțumesc! Jude Curtin, darling. Da, mulțumesc. Uh, mulți oameni care sunt se dovedesc pentru comerț sunt împotriva politicilor comerciale. Vorbind din experiența Brexitului și analizând ce s-a întâmplat și ieri în Statele Unite, pot să spun că regiunea mea, Regatul Unit, cam este echivalentul Pennsylvaniei. Avem un surplus comercial, trăim din export. Suntem singura regiune din Anglia care în mod coerent a exportat mai mult decât a importat. Și totuși am avut numărul cel mai mare de votanți pentru Brexit. Și asta datorită unei atitudini majore antiglobalizare, ceva foarte similar cu ceea ce vedem în momentul de față în America. Și eu cred că acest lucru paralizează în momentul de față sistemul internațional și potențial și Uniunea Europeană și anume nevoia de a re-reglementa economia noastră și absența încrederii publicului în reglementările la nivel internațional. Există o deconectare totală între cetățeni și politicile comerciale. Multe dintre contribuții s-au concentrat asupra legitimității comerțului, dar nu și asupra modului în care recâștigăm încrederea oamenilor. Uh, a celor care trăiesc în regiunea mea sau în Pennsylvania sau în multe alte regiuni din lume unde oamenii au senzația că nu au beneficiat la fel de mult de pe urma globalizării. Inegalitatea este un element cheie în acest sens. Să avea acum a demarat cronometru, spune vorbitoarea. Însă uitându-mă la experiența Uniunii Europene, dimensiunea socială este un element esențial și mă uimit când mi-ați spus uh, primul vorbitor că nu trebuie să fim misionari atunci când uh, încercăm să aducem sustenabilitate în acordurile comerciale. Dar cum să facem altfel? Pentru că standardele muncii sau agreat la nivelul Organizației Internaționale a Muncii și acum face parte din acorduri comerciale, dar ele trebuie puse în aplicare. Iată, aici este dificultatea. Și aș dori să știu care este părerea dumneavoastră, în special vis-a-vis -vis de ceea ce s-a spus în legătură cu mandatul alternativ în domeniul comerțului. Bună încercare! Lado și apoi Ina. Mulțumesc tuturor celor din panel pentru intervențiile excelente. Aș dori să știu în ce măsură, bun, așa cum um, apărăm o politică comercială inclusivă, putem să ducem și o politică economică inclusivă, pentru că dacă nu merg mână în mână și dacă nu sunt parte dintr-un principiu despre cum să dezvoltăm un model de creștere care să extindă um, egalitatea de oportunități și mm, extinde condițiile, nu putem să facem față globalizării din punctul meu de vedere. Și aș mai dori să știu dacă există vreo instituție care se apleacă asupra relației dintre politica comercială și cea economică, astfel încât să existe cu adevărat o globalizare inclusivă, pentru că de multe ori avem uh, impresia că uh, ceea ce reiese foarte clar în, uh, în globalizare sunt punctele slabe și punctele forte ale diferitelor grupuri dintr-o societate și poate că aici tocmai este vârful de lance politica comercială. De aceea, de aceea se concentrează toate uh, pozițiile contra globalizării asupra politicii comerciale. Dar de fapt este vorba de o lipsă a calității în instituții, este o lipsă de politici inclusive, de la educație, uh, capacitarea persoanelor, inovare și previziunile, anticiparea viitorului ca să poți să eviți uh, greutăți. Deci dacă nu avem nimic la nivel uh, internațional care să ne ajute să avem o astfel de cooperare în toate aceste sectoare, nu cred că vom fi în stare să facem față provocărilor globalizării și mai ales nu vom face față temerii cetățenilor că o să piardă un nivel de viață, că lucrurile se vor înrăutăți pentru că nu sunt pregătiți. Deci vreau să vă întreb dacă se poate să se lucreze pe acest domeniu sau dacă nu cumva deja se face acest lucru. Mulțumim. Încă o întrebare de la mine. Mișcările de schimburi libere și comerțul convențional sunt două piste diferite. N-ar fi bine să le um, să fie convergente astfel încât comerțul echitabil să reprezinte o parte din ce în ce mai importantă a comerțului uh, clasic, obișnuit. Și cum am putea să facem o astfel de fuziune? Apoi două întrebări de pe Twitterul nostru. Minunat! Una este legată de întrebarea doamnei uh, Creighton Darling. Considerați că capitolele de dezvoltare durabilă din acordurile comerciale sunt eficiente? Și încă una, referitoare la IMM-uri, cum s-ar putea ca politica comercială să sprijine oportunitățile pentru IMM-urile, mai ales cele care vor să investească în sustenabilitate. Vă rog. Thank you very much. Vă mulțumesc. Am avut multe întrebări. Ca să câștigăm... Uh, cât timp am? 5 minute? Păi voi începe cu întrebarea Uh, din partea unei eurodeputate din uh, Marea Britanie. Tocmai de aceea uh, se face distinția între politica comercială și politicile comerciale. Cred că aveți dreptate că multe dintre aceste probleme sunt legate de răspunsurile inadecvate față de tineri reale legate de inegalitate. Nu e vorba doar de o chestiune de comerț, pur și simplu votăm pe marginea aceasta, dar mai sunt și alte probleme. Vorbeam de automatizare, că acum ar trebui să avem un program de ajustare la automatizare. Eu chiar cred asta. Dacă vorbim despre um, acest nou sistem în care multe dintre um, uh, locurile de muncă vor fi um, eliminate din cauza automatizării, e bine, trebuie să avem niște politici adaptate ca să răspundem acest lucru, dar trebuie să ne gândim că, până la urmă, comerțul în sine reprezintă o oportunitate pentru societate și că este totuși redistribuțional și că poate să ducă la inegalitate. Dacă comerțul uh, cumva um, expune um, fapt, de funcționare din, politice, din politicile publice, de exemplu, Um, faptul că consumatorii nu um, apucă să uh, beneficiază de pe urma măsurilor. Nu de mirare că oamenii sunt îngrijorați. Apoi, trebuie să facem o, o altă distinție și se referă și domnul Lange la acest lucru. Nu doar la piețele închise uh, sau piețele care funcționează doar uh, um, când um, condițiile sunt bune. Nu cred că asta era um, afirmația inițială. Dacă vrem să avem o politică durabilă și toată lumea să aibă de câștigat, nu doar câțiva oameni, uh, trebuie să existe un plan. Planul trebuie să fie mult mai cuprinzător și să um, nu se limiteze doar la politica comercială. Mai mulți intervenienți s-au referit la acest lucru și vă mai pot spune încă un lucru. 62% din puterea de cumpărare a americanilor săraci depinde de comerțul liber. 62%. Ceea ce ar însemna probabil că orice propunere de creștere a tarifelor în circumscripția respectivă ar fi uh, cea mai regresivă propunere fiscală pe care ți-ai putea o imagina. Aceasta e realitatea, dar asta nu înseamnă că putem să stăm deoparte și să nu rezolvăm faptul că mulți oameni și unor, unor puțini și altor mulți oameni sunt afectați negativ de comerț. Și da, domnul nu avea toate, nu e nimic nou din multe puncte de vedere. Ce e nou acum este că ne îndepărtăm de la o politică economică încât la una politică și politicienii trebuie să răspundă și la fel și instituțiile europene. În Suedia, de exemplu, nu avem uh, multe alegeri din acestea um, rapide, dar am avut una în 1999 uh, și era vorba de politica vamală. Politicile noastre comerciale țin cont de obiectivele de astăzi, dacă fac acest lucru sau nu. Păi sper că da. Trebuie să ne actualizăm politica comercială. Pe de o parte pentru că preferințele cetățenilor se schimbă și pe de altă parte pentru că provocările în fața comerțului se modifică. Acum vorbim mai mult despre uh, comerț cu servicii mai mult decât cu produse, deci trebuie să actualizăm, trebuie să ne descurcăm mai bine. O altă întrebare foarte importantă este cum să echilibrăm uh, dimensiunea socială și SDG-urile. Comerțul, inclusiv cel deschis, este o parte esențială din SDG-uri. Nu există o contradicție însă aceste obiective de dezvoltare durabilă și comerț. Acest lucru a fost convenit de către liderii tuturor guvernelor în septembrie anul trecut. Uh, e vorba de niște obiective. Obiectivul 17 are o referință clară față la uh, comerț. Deci s-a terminat cel puțin la capitolul orientări. Există. Trebuie să explorăm comerțul în lumina acestor obiective. Cât despre cum să echilibrăm, uh, mai ales în țările în curs de dezvoltare. Vă sfătuiesc să fiți atenți la preocupările pe care le au statele în curs de dezvoltare. De exemplu, convențiile internaționale existente. Aveți dreptate și eu ca funcționar ONU le sprijin pe acestea. Sunt obligați să facă, dar mai există și uh, o Uh, rezoluție privind dreptul la dezvoltare și dreptul la reglementare. Și statele în curs de dezvoltare au dreptul de reglementare, n-au voie să facă dumping social și n-au voie să încalce convenții internaționale, dar au dreptul să stabilească nivelul de reglementare pe care îl vor pentru societatea lor. De aceea să fim um, prudenți cu rolul acesta de misionar, pentru că uh, nu putem să facem uh, o, o astfel de abordare. Nu putem decât să colaborăm și e nevoie de un pic uh, de modestie, să asculți înainte să vorbești. De aceea, multe state se tem de cerințele um, um, din ce în ce mai ridicate ale statelor bogate și se tem că acest lucru încalcă dreptul lor de a reglementa. Și, um, de fapt, este vorba de o agendă ascunsă a țărilor bogate ca să le împiedice accesul la piețe, așa crede acestea. Și credem că acest lucru, de fapt, Uh, ar putea să ducă la ieșirea din sărăcie a sute de milioane de oameni. Trebuie să rezolvăm această chestiune deschis, trebuie să construim încredere nu prin a ține prede, ci prin discuții, prin dialog. Mulțumesc foarte mult! Thanks a lot, Arancea. Mulțumesc, Arancea. Cred că sunt două schimbări fundamentale între dezbateri pe care, pe care domnul Bastia și începutul secolului 20, discuția din secolul 20, nivelul de interconectare a, sistem, a economiilor, a sistemelor comerciale nu este cum era în trecut. La vremea respectivă se făceau schimb de lumânări și de porumb. Acum se fac schimburi de iPad-uri, sau servicii care asigură că aceste iPad-uri funcționează și pentru a fi interconectați trebuie să înțelegem bine dacă trebuie să răspundem la aceleași argumente care sunt legate de schimbările din uh, țesutul uh, economic uh, determinate de comerțul deschis. O a doua diferență fundamentală și mă îngrijorează uh, este atunci când aud că ajungem într-o uh, societate postfactuală. Comerțul, economia sunt legate de fapte, uh, fapte, pentru că trebuie să explicăm prin fapte și uh, cifre. Se numește pedagogie, se numește politică. Deci trebuie să ne întoarcem la politica inițială care să explice ce funcționează, ce nu funcționează, iar pentru lucrurile care nu funcționează să oferim Uh, soluții și nu tweet-uri. Uh, e ușor să uh, dai un tweet, să fac asta tot timpul. E mai greu să dai soluții sub forma unor politici sau susținere financiară, programe și alte asemenea. 2. Politicile comerciale creează oportunități. Ele nu garantează rezultate. Politicile comerciale deschid uh, posibilități pentru uh, întreprinderi. Acestea trebuie să fie făcute astfel încât să ofere cât mai multe uh, oportunități unui uh, număr maxim de factori. Asta numesc eu inclusiv o politică uh, comercială uh, se axează asupra uh, Uh, factorilor care influențează IMM-urile și IMM-urile sunt influențate de costuri. Deci, asta, o creștere a uh, costurilor este un uh, obstacol insurmontabil pentru IMM-uri. De pildă, costurile mutării um, transfrontaliere sau disparitatea de reglementare dacă ai cinci acorduri comerciale cu cinci părți și există standarde diferite pentru același produs, atunci asta este o barieră de netrecut pentru IMM-uri. Apoi, ele sunt făcute pentru a crea un număr de oportunități pentru un număr maxim de factori. Însă știm, politicile comerciale nu garantează rezultatele și de aceea intervine restul alânge. Pentru politica comercială, problema că avem în Europa este că politica comercială este una federală și uh, politicile uh, uh, sunteți deposedați într-un fel de politica comercială. Asta rămâne la nivelul Bruxellesului. Totul este și politicile de solidaritate sunt la nivelul țările. Trebuie să ne uh, recâștigăm pedagogia și construcția acestei politici sociale. Nu vreau să spun că trebuie să renaționalizăm politica comercială, pentru că dacă trebuie să renaționalizăm politica uh, comercială, putem să le luăm adio de le. Și vă vorbesc în calitate de fostă negociatoare comercială uh, pentru Europa. Forța mea la vremea respectivă era că aveam în spate toate țările uh, din Uniunea Europeană. Dar trebuie să ne recâștigăm pedagogia în ceea ce privește politica comercială și nu facem suficient acest lucru. Nu trebuie să uităm că există politici europene care sunt și politici de solidaritate, politici de inovare și cercetare. E vorba de aici de o politică majoră de solidaritate, care se face tot de la Bruxelles. años. Eh, económicas, incluyentes. Es una lástima que no esté aquí nuestro Este păcat că nu este aici colegul de la OCD, pentru că aceștia lucrează mult în integrarea educației, a inovației, a sistemelor fiscale, politica fiscală, comercială, politicile transnaționale pentru a crea o politică economică care să fie un pic mai inclusivă să țină cont de toate aceste dimensiuni ale competitivității unei economii. Thanks a lot. Mulțumesc foarte mult. Domnul Santa Catarina, nu sunt uh, întrebări. Uh, nu există răspunsuri directe la toate întrebările care mi-au fost adresate. Trebuie să spunem că în ceea ce privește comerțul echitabil, uh, Vrem să facem uh, comerț uh, pentru dezvoltare și nu uh, asistență pentru dezvoltare. Există voința uh, ca și comerțul să susțină eforturile de dezvoltare. Care sunt posibilitatea de a schimba cursul istoriei la nivel comercial? Cu siguranță trebuie să susținem inițiativele cetățenilor. Mă gândesc că în Anglia, la Gun Street, există un, uh, o mișcare de voluntari orașele se vorbește tot mai mult de inițiative cum ar fi premiul pentru uh, orașul european al comerțului ex echitabil. Astfel de inițiative trebuie susținute pentru a face ca echitabilul să pătrundă în comerț. Toate presiunile pe care le putem face. Uh, avem uh, o campanie Oxfam Behind the Brains. Uh, discutăm cu marile grupuri Pepsi, Coca-Cola, Mars, Nestlé. Aceste întreprinderi și-au asumat angajamente în ceea ce privește egalitatea de gen, pentru a pune capăt sau uh, toleranță uh, zero. Deci, uh, negocierile, dialogul cu marile uh, grupuri sunt uh, importante, pentru că nu putem să spunem că există numai oameni buni și oameni răi. Uh, sunt persoane care Uh, încearcă să uh, valorifice oportunitatea de a se lansa într-o activitate de comerț durabil. Trebuie să uh, cuantificăm nu numai profitul, ci și impactul. Trebuie, s-a spus aici, să avem date care să măsoare impactul asupra mediului, asupra egalității, asupra dezechilibrelor între oameni. Cred că există mai multe inițiative, trebuie cu siguranță să procedăm astfel încât aceste inițiative să uh, fie puse la oaltă, să nu fie un pas nou pentru un întreprind, pentru întreprindere, ci să fie consolidate în uh, raportul existent. Uh, responsabilitatea întreprinderilor trebuie să devină mai uh, strictă, nu trebuie să fie la latitudinea uh, tuturor. Trebuie să existe reguli pentru toată lumea, uh, modalități de cuantificare similare pentru toată lumea. Există o parte oportunități, suntem într-o situație grea, însă totuși există oportunități. Dezvoltarea energiilor alternative sunt oportunități pentru întreprinderi. Evident, pentru că atunci când vorbim de protecționism, cei care vor pierde marile grupuri care au puterea în această situație. Deci, este sigur cetățeanul se simte amenințat de elemente de securitate, o întreprindere se simte amenințată atunci când vii cu asemenea probleme, însă uh, și aici trebuie să iei uh, hotărâri uh, grele trebuie să accepti că un model de afaceri nu mai este valabil, că astfel de modele de afaceri se schimbă, nu sunt, nu durează un secol. Trebuie să fie adaptate, aliniate modelele de afaceri cu obiectivele de pildă de dezvoltare durabilă. Trebuie să luăm măsuri și constrângătoare pentru activități care au un impact negativ asupra societății, asupra mediului, sau uh, un impact negativ asupra profitului. Cum să integrăm uh, comerțul echitabil în comerțul, uh, echita, uh, comerțul tradițional. Comerțul trebuie să fie echitabil. Comerțul generează dezvoltare, generează creștere economică. Creșterea economică anilor 60 a fost o creștere semnificativă, însă cred că trebuie să punem o valoare. Întotdeauna place să spun o istorioară, și anume, Oferta pentru societatea occidentală este uh, promisiunea unui super restaurant unde sunt feluri minunate și toată lumea vrea să guste astfel de feluri de mâncare și în momentul în care uh, ieși la masă și când uh, uh vine uh, uh, uh, pe masă vine felul de mâncare visat, vezi că ți se pune în față numai un sos și spui, bine, dar asta este numai sos, mai trebuie și altceva, trebuie carne, trebuie orez, trebuie salată. E bine, cam așa și cu uh, comerțul. Trebuie uh, ca acesta să intre într-o serie de valori fundamentale. Mulțumesc! Mulțumesc! Sigur, uh, ar fi prost dacă ceilalți uh, uh, de la alte mese ar mânca celebra, celebrul fel de mâncare și tu ai avea numai sosul în față. Da. Mulțumesc. E onoare să fiu ultimul și am să mă <clears throat> raportez la întrebările care la care nu s-a dat răspuns. La începutul anilor 90, la începutul um, carierei mele, dar și pe atunci, se discutau cote, um, țări producătoare cu salarii mici, uh, cote, contingente pe textile, alimente și așa mai departe. Țările vizate erau Coreea de Sud, Malaezia, Taiwanul. Și uitați-vă unde au ajuns aceste țări acum. Și um, cred că dacă Um, ne protejăm atunci, unde ar fi fost acele țări? Eu cred că Corea de Sud are condiții bune pentru lucrători. Poate că este um, un aspect care nu se evidențiază suficient de mult, cum anume astfel de acorduri ar, um, au creat bun pentru partenerii noștri. Acestea fiind spuse, cred că profesia mea are anumite probleme, pentru că în ceea ce privește legitimitatea politicilor comerciale, rolul analizei este unul foarte important și cred că există probleme cu maniera în care economiștii au prezentat și au analizat comerțul și politicile comerciale. S-a pus prea mult accentul doar pe cifrele mari, um, și pe câștigul de prosperitate și s-a acordat mai puțină atenție uh, câștigurilor uh, pentru indivizii din societate. Probabil că va trebui să găsim alte maniere de a analiza impactul acordurilor comerciale, să cu ajutorul de focus grupuri pentru a vedea ce grupuri speciale sunt cel mai mult afectate și pentru a le putea ajusta să se adapteze la globalizare. Eu cred că și economiștii ar trebui să aibă această schimbare de abordare. Acum, vedem că anumiți politicieni spun că nu e nevoie de mai multă analiză, este însă o greșeală. Eu cred că analiza trebuie să fie mai calitativă. A doua chestiune criticile la adresa politicilor comerciale sigur se leagă de calitatea analizei, dar și aici instituția mea va critica în continuare politicile comerciale atunci când credem că subminează dezvoltarea. Am contribuit la discuția pe marginea eh, acordurilor de parteneriat economic și a acordurilor care vizau toate produsele în afara armelor. Pe sectoare paralele, însă, acordurile au fost foarte restrictive și a limitat dezvoltarea unor sectoare unde se implicau mai multe uh, unde lucrau mai multe femei, deci dacă avem o abordare mai puțin restrictivă în ceea ce privește regulile de origine în acest Everything with Arms Agreement, probabil că am fi ajuns la mai multe domenii ale societății. Deci, încă o dată, pe, paz, pe analiză trebuie să ne concentrăm mai mult pe calitate ca economiști. Președintele, mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să mulțumesc tuturor uh, participanților la această discuție, um, paneliștilor, dar și colegului Winkler. Iată că am uh, ajuns la o imagine de ansamblu asupra situației în care se află politicile comerciale în momentul de față în Uniunea Europeană, dar și la nivel global. Vă mulțumesc tuturor. Cred că ne dă multe de gândit, trebuie să ne mai facem noi teme de casă aici în comisie și la fel de clar ne arată că politica comercială n-a căzut de undeva din cer, ci a fost făcută de oameni și sigur că mm, există o, întotdeauna opțiuni, oamenii care au făcut politicile pot să le, pot, pot să le și schimbe și să le ajusteze la ceva mai bun. Poate Obiectivele de dezvoltare a mileniului sunt un fel de compas, uh, obiective care au fost agreate la nivel mondial. Cred că a fost singurul acord uh, în această direcție care a fost acceptat de toate statele membre ale Națiunilor Unite, deci pot funcționa ca un fel de compas. Mai avem cale de bătut, dar încă o dată mulțumesc celor care au participat și, așa cum a spus și domnul Winkler, haideți să colaborăm. Vă mulțumesc încă o dată.